meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că putem în această după-amiază să retrecem la treabă și să lansăm uh, prezentarea studiului um, autovehiculele autonome. E vorba de audierea noastră cu privire de la transportul rutier în era noilor tehnologii. De curând uh, am avut o reuniune a Consiliului la Amsterdam, unde condusul automat a fost prezentat în detaliu și uh, așa că acum în Parlament venim într-un moment propice cu această audiere. Vă salut uh, pe toți cei care ați venit să țineți discursuri aici, dar mai întâi aș vrea să prezentăm studiul. E vorba de studiul Self-Piloted Cars, viitorul transportului rutier, mașini automate, Um, doamna Roberta Frisoni de la Steer David Glear, David Glear va prezenta studiul acum. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să fiu aici astăzi pentru ca să vă prezint uh, rezultatul studiului nostru. Am fost mandatați cu o sarcină foarte dificilă. În studiul nostru în, încercăm să facem o clasificare a vehiculelor autonome, ceea ce a fost întâi foarte ușor. Am încercat în primul rând să dăm o privire de ansamblu asupra activităților de cercetare care se desfășoară în Statele Unite și în Europa, ceea ce a fost ușor. Însă, lucrurile dificile a fost identificarea căilor de viitor pentru dezvoltarea acestor tehnologii dar și uh, evaluarea impactului uh, potențial pentru utilizator și societate în general. Am fost uh, mandatați și cu întocmirea unor recomandări pentru acțiuni viitoare în acest domeniu. Studiul nostru se concentrează mai ales pe um, vehiculele automate. Pentru cei care sunt familiarizați cu acest subiect și probabil că sunt mulți dintre dumneavoastră în această uh, situație în sală, uh, Știți că există o distinție între automatizare și conectare și dacă vorbim despre impactul potențial însă și când trebuie să identificăm viitorul transporturilor, avem cele două concepte, um, automatizare și conectare, care înseamnă de fapt cum cooperează vehiculele unul cu celălalt, cum interacționează vehiculele cu infrastructura transportului sau cu telefoanele uh, smartphone. Acestea sunt, de fapt, două um, concepte distincte, dar care trebuie să meargă mână-mână în tot felul de circunstanțe, mai ales dacă vrem să investigăm un impact potențial. Acest slide pe care îl vedeți aici este parte din declarația de la Amsterdam. Am uh, pregătit și slide-urile noastre, dar eu cred că este bine să folosim cele mai recente slide-uri pentru ca să avem o bază comună pentru discuții. Acest slide pe care îl vedeți aici vă va putea introduce la clasificarea, în clasificarea diferitelor tipuri de vehicule automate. Vedeți uh, și pe de parte conectarea și pe de parte automatizarea. În studiul nostru am identificat tehnologii diferente, diferite care sunt dezvoltate în momentul de față sau care sunt studiate în momentul de față pe piață pentru diferitele niveluri de automatizare. Însă, din păcate, nu am timp astăzi să vă pot da prea multe detalii. Însă, punctul care cred eu că merită menționat în orice caz și pentru a stabili cadrul discuției noastre este că o automatizare totală este doar un punct final dintr-un proces uh, care implică mai multe niveluri de automatizare. Vedeți aici în josul uh, slide-ului care există 5 grade de automatizare. Full self-driving este numai uh, unul dintre ele și este vârful de lancie. Alt punct important pe care trebuie să-l considerăm este că am putea să tragem o linie, de exemplu, între nivelul 3 și nivelul 4 de automatizare, pentru că la toate aceste niveluri, toate tehnologiile care sunt folosite și sunt uh, aplicate la cele trei niveluri sunt uh, centrate pe um, șofer, adică pentru ca confortul să fie mai bun, securitatea să fie mai bună și sunt, țin cont foarte mult de șofer. Dacă mergem la nivelul 4 și 5, ajungem la un alt grad de, de, uh, de, de la alte concepte în care vehiculul trebuie să poată performa și autonom. În studiul pe care l-am făcut, am făcut așadar o revizuire a diferitelor um, cercetări care există în momentul de față. Foarte multe dintre ele vin uh, din partea Comisiei Europene în uh, Uniunea Europeană și am revizuit uh, aceste domenii care ni se par importante, menționând și actorii care sunt uh, implicați în acest proces. Există mai multe organizații care sunt uh, parte în, uh, din acest proces. Când facem revizuirea, am investigat Uniunea Europeană, am investigat ce se întâmplă în Statele Unite, Japonia și am încercat de asemenea să creăm categorii cu ceea ce se întâmplă. Și am identificat două abordări, cel puțin pentru mașinile private, personale, Adică am constatat că majoritatea industriei uh, auto și alți uh, actori folosesc o abordare pe care noi am numit-o evoluționistă, în care automatizarea este un progres, este un proces în care o conducere autonomă este doar punctul final. Avem mai multe organizații, deci, care sunt implicate în uh, domeniul acesta de activitate cu o abordare diferită, care este, după cum spuneam, numită um, evoluționistă. Google este un exemplu foarte bun de astfel de abordare. Aceste organizații cer, au ca țintă, în primul rând, o conducere uh, automată și nu sunt interesați în nivel, de nivelurile mai joase de automatizare. Aceasta e partea de uh, simplă pe care am avut-o de gestionat, însă când am încercat să ne gândim la căile viitorului, într-adevăr ne-am lovit de mai multe aspecte. În primul rând uh, am avut mai multe date de analizat și am văzut în primul rând că nu există niciun acord pe ceea ce urmează să se întâmple. Din câte am putut constata din cercetarea pe care am făcut-o este că pentru vehiculele cu pasageri ne așteptăm ca implementarea unui nivel uh, crescut de automatizare de la nivelul 2 la nivelul 4 se va întâmpla în pe termen scurt, pentru că foarte multe din aceste tehnologii sunt deja pe piață, iar cele mai uh, sofisticate se vor întâmpla în 10-20 de ani. Nu credem că automatizarea totală va veni pe piață foarte repede. Va fi fezabilă probabil pe scară largă în, uh, într-un orizont de timp mai înaintat, cam 20 de ani, chiar dacă anumite aplicații specifice, pentru anumite circunstanțe specifice, s-ar putea să vină în aplicare uh, mai devreme. În ceea ce privește transportul de mărfuri și așa numitul platooning, adică reducerea responsabilității uh, șoferului, am putut face mai multe scenarii în care vedem o creștere exponențială, în care pe termen scurt și mediu vom vedea că responsabilitatea șoferului uh, este, care este așezat în acele vehicule va scădea progresiv. Noi uh, așteptăm să avem o automatizare totală într-un orizont de timp mai lung. În ceea ce privește mediul urban și transportul public, e oarecum diferită situația, pentru că dezvoltarea vehiculelor foarte automatizate, a căror aplicație este la început limitată la anumite circumstanțe, de exemplu aeroporturi sau uh, centre de expo, expo sau alte căi specifice sunt uh, în deschidere în momentul de față. Am investigat mai multe impacturi ale acestor uh, automatizări. Îmi pare rău, dar nu am foarte mult timp, spune vorbitoarea, pentru ca să vă dau mai multe idei despre ce se întâmplă. Ne uităm la siguranța traficului în momentul de față. Este foarte importantă pentru că 90% din accidentele stradale sunt, uh, se întâmplă din cauza erorii umane, așadar avem un potențial foarte mare al uh, ITS-urilor, al sistemelor automatizate și, de fapt, um, o, o Punere în aplicare însă concretă a securității acestor sisteme mai trebuie să mai fie demonstrată, pentru că în momentul de față nu avem nicio evidență în acest sens, e nevoie însă de multe studii pentru aceasta. Dincolo de ceea ce spun, pentru uh, totuși contribuția pe care vehiculele automate ar putea să o aducă la îmbunătățirea securității pe străzile din Uniunea Europeană și șosele, va depinde de rata de penetrare a flotei. Aceasta este o chestiune care însă reprezintă un proces foarte lung. Am încercat să mai uh, discutăm și despre, despre ambuteiaje, despre emisii și alte consecințe. Cu siguranță costurile sociale ale congestiei vor fi reduse pentru că oamenii vor putea să mai uh, facă și altceva în timp ce sunt uh, pe drum. Totuși, s-ar putea să existe și efecte inverse pe traficul pe șosele în general, în domeniul mediului înconjurător sau emisiilor de gaze cu efect de seră deoarece câștigurile care reies dintr-o capacitate crescândă ar putea totuși să fie contrabalansate de o cerere mai mare de transport pe șosele. Am mai trecut și prin alte aspecte care țin de impact, dar n-am timp să trec prin ele, le aveți aici pe acest slide uh, punctate. Accesibilitatea transportului, impactul pe industrie, pe piața muncii, și uh, apoi etica și acceptanța publicului. Trebuie să citiți studiul însă în mod detaliat pentru ca să puteți să vedeți despre ce este vorba aici. Din păcate nu pot să vă dau prea multe informații acum. Vreau însă să folosesc timpul care mi-a mai rămas pentru ca să vă uh, explic câteva recomandări importante pe care le-am făcut. Am încercat să investigăm cum să putem obține cele mai multe beneficii. Noi considerăm că mai multă cercetare este necesară pentru a ajunge la un sistem de partajare a informațiilor și uh, care să funcționeze în urma unor teste și uh, în urma unor uh, studii. Însă trebuie să dăm o atenție deosebită dimensiunii locale și urbane. Există foarte multe beneficii care ar putea să fie atinse la acest nivel, însă există foarte multe riscuri potențiale legate de nivelul local. La nivelul Uniunii Europene, Credem că trebuie să identificăm uh, căile pentru autostrăzile viitorului. Cum vor interacționa acestea cu sistemele ETS și alte sisteme automatizate ETS? Și, în final, cred că există o clară idee că e nevoie de un, uh, o, o foaie de parcurs comună, este nevoie de cooperare. Pentru interna- cooperarea internațională și uh, testare e, sunt nevoie, uh, e nevoie de amândouă pentru a avea mai multe expertiză și know-how. Iar uh, pentru locul pe piață, cred că e nevoie de o abordare pas cu pas. Aceasta este părerea noastră, pentru ca să începem de la nivelurile scăzute de automatizare pe care putem să le folosim deja pe piață, câștigând după aceea experiență și implicându-le mai multe domenii. Am uh, notat în raportul nostru și care sunt directivele europene care ar trebui să fie amendate pentru ca toate acestea să poată intra în aplicare. Cam acestea au fost punctele esențiale pe care le regăsim o parte în declarația de la Amsterdam, de care ați auzit cu siguranță și e vorba de fapt de um, piloni foarte importanți și sperăm că una din unele din recomandările pe care le-am făcut în acest studiu să poată să ajute în acțiunile care vor fi întreprinse și pentru ca să se stabilească obiectivele. Mulțumesc foarte mult. Mai avem două persoane care vor lua cuvântul și după aia trecem la întrebări și răspunsuri și la următoarele prezentări avem mai puțin uh, timp de vorbire, șapte minute, știți, de fapt v-am spus deja și vreau să vă atrag atenția că puteți vorbi și în limba maternă pentru că avem interpretare pentru dumneavoastră. Următorul vorbitor este Ștefan Neugebauer, care este președintele AirTrack BMW. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație o să vorbim cu mare plăcere despre această temă, vehiculele automate, pentru că transportul uh, viitorului, transportul în viitor va arăta complet altfel față de cel cunoscut de noi astăzi. Și dacă puteți să trecem la prezentare, vedeți aici câteva cuvinte cheie. Transportul viitor va fi mult mai electrificat, va fi mult mai conectat, integrat, intermodal și mai automat. Astăzi discutăm despre ultimul cuvânt cheie, automat. Ce așteptăm din partea uh, condusului automat. Considerăm că siguranța transportului rutier va fi îmbunătățită. După cum a spus antevorbitoarea mea, 90% din accidentele rutiere sunt cauzate de neatenții sau de greșeli uh, umane, ceea ce se va îmbunătăți Uh, pe viitor. Din punctul de vedere al uh, evitării uh, ambuteiajelor, am putea avea multe de câștigat, am reduce emisiile de dioxid de carbon și am reduce consumul de combustibil. Mobilitatea va fi mai importantă pentru o populație tot mai vârstnică și Uh, confortul va spori pentru că timpul petrecut la volan va putea fi folosit și în alte scopuri. Deci discutăm despre o îmbunătățire fundamentală a transportului. Însă când se va întâmpla această îmbunătățire? Puteți să vedeți aici diferitele etape ale uh, vehiculelor uh, autonome și în dreapta vedeți un uh, autovehicul complet automat. Deci nu se va întâmpla uh, auto, autovehiculul uh, Google nu va pica din uh, cer deja direct, complet automat și vor trebui să fie parcurse mai multe etape. Și în acest moment ne aflăm în centrul, la mijlocul acestei, uh, acestei evoluții. În stânga vedeți diferite elemente de alegere și păstrarea traiectoriei perfecte și ce va face un uh, vehicul automat în viitor? Cam ce face și un uh, șofer în acest moment? Trebuie să recunoască mediul înconjurător, să interpreteze, să analizeze, să interpreteze toate aceste informații și apoi trebuie să treacă la măsuri, la acțiuni în temeiul acestor uh, informații. Perceperea mediului înconjurător este posibil uh, acum pentru autoturisme mulțumită mai multor uh, senzori și aici puteți să vedeți uh, senzorii care există deja într-un autoturism uh, modern și din această imagine puteți să vedeți cât de importantă este această temă pentru cre- uh, crearea, pentru lanțul de, cre- de creare a valorii în Europa, cât de câte institu- instituții de cercetare și aduc uh, contribuția pentru că uh, toate aceste informații trebuie să fie prelucrate și transformate într-un model care să permită măsuri concrete. Deci această imagine vă arată șansele, potențialul pentru a crea noi locuri de muncă și de mm, a păstra uh, rolul de lider în ceea ce privește inovarea pentru Europa. Aceste sisteme vor continua să evolueze și, pe vi- și, pe, și în viitor nivelurile de automatizare vor crește și pe măsura acestei evoluții vom avea nevoie de un număr tot mai mare de informații din mediul înconjurător. Deci, în autoturism vor fi, vor fi, va fi incorporat un volum tot mai mare de informații. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de a, a, o acoperire, o colaborare foarte bună cu uh, furnizorii de servicii de telecomunicații și condusul automat va avea loc pe uh, autostrăzi în, uh, într-un domeniu extraurban, ceea ce este evident că uh, nu este posibil decât dacă există o acoperire uh, Uh, de calitate din punctul de vedere al uh, telecomunicațiilor, care până acum uh, s-a limitat mai ales pe zonele urbane. Deci avem nevoie de această acoperire orizontală și acest număr mare de informații trebuie să fie prelucrat foarte rapid și comunicarea între autoturisme și în interiorul unui autoturism trebuie să fie uh, una sigură. Și acest lucru reprezintă o provocare. Există unii oameni care afirmă că autovehicolul vi- uh, viitorului nu va fi decât un telefon inteligent cu patru roți. Trebuie să spun foarte clar, nu, nu niciodată un autoturism nu va fi un telefon inteligent cu pat- pe patru roți. Discutăm despre un alt grad de securitate, de siguranță pe care trebuie să îl garantăm. Și vă rog să vă gândiți Uh, cât timp vă folosiți uh, telefonul uh, mobil inteligent? 2 ani? 3 ani? 5 ani? 10 ani? De ce, de ce am întrebat de ce am menționat și această perioadă de 10 ani. 10 ani este perioada medie în, pentru care este folosit un autoturism în, în Europa. Există autovehicule care sunt folosite chiar și pe o perioadă de 20 de ani și pe întreaga perioadă trebuie să, să garantăm uh, funcționarea sigură a unui uh, autoturism. Și aici rezidă diferența între un telefon uh, mobil inteligent și un, uh, un autoturism al uh, viatorului. Uh, nu putem să permitem oricui să comunice cu autoturismul respectiv, ci trebuie să avem uh, structuri uh, informatice uh, foarte sigure. Și în plus, avem nevoie de canale de comunicare uh, privilegiate cu un autoturism pentru a putea fi transmise avertizări, uh, semnale de avertizare, de exemplu, pentru uh, autovehicolul respectiv și uh, această evoluție are loc în contextul apariției unor, unor noi actori pe plan internațional. Mm, aici vedeți uh, diferiți actori care trebuie să participe la această evoluție, sectorul constructor de, de autoturisme, uh, furnizorii de piese de, de, de schimb, uh, legiuitorii, parlam, parlamentele naționale și toată lumea trebuie să își aducă propria contribuție și în plus avem nevoie de reguli foarte clare pentru schimbul acest flux de informații. Acesta este domeniul unde apar noi, noi actori, cum ar fi Apple, Google, companii informatice americane care au și o, o, o putere financiară importantă uh, care depășește puterea financiară a sectorului european constructor de autoturisme. În rezumat, autoturismele um, automate reprezintă un potențial foarte mare pentru viitorul um, continentului european. Ne confruntăm cu provocări majore și avem nevoie de, un, uh, de promovarea um, activităților de cercetare în acest domeniu. Anul trecut, noi am publicat prima foaie de parcurs uh, înspre această situație de a ajunge la autoturisme automate, care este o, o publicație foarte utilă pentru noi. Vă mulțumesc, domnule Neugebauer, și dau acum cuvântul domnului Beat uh, Müller de la Serviciile Poștale din Elveția. Mulțumesc, bună ziua tuturor și este o adevărată onoare pentru mine să vă prezint uh, experiența noastră care, pe care am avut-o Însă, în primul rând, câteva cuvinte înainte uh, pentru a vă prezenta compania noastră, care probabil că nu este cunoscută. Avem uh, peste 100 de ani uh, de experiență în transport public Acoperim uh, toată zona Elveției și suntem principalul transportor public uh, pe drumuri și de asemenea la nivelul autobuzelor. Mm, funcționăm în Elveția, în Franța, Liechtenstein și combinăm servicii de mobilitate, cum ar fi, de exemplu, partajarea de biciclete sau alte lucruri care să completeze transportul cu autobuze. În Elveția, Importantă este experiența noastră cu aceste vehicule autopilotate. Avem vehicule cu 9 locuri, două astfel de vehicule care funcționează din luna septembrie de anul trecut într-un uh, orășel mic care se cheamă Sion. Tocmai de aceea am dat numele experienței de experiența de la Sion. E vorba de mașini electrice absolut uh, autonome care vor fi utilizate uh, chiar din luna iunie a acestui an și pe străzile din orașe și vom transporta uh, călătorii în acest mic orășel elvețian. Ideea este ca această navetă să poată fi utilizată ca un autobuz normal de către cei care așteaptă în stație, dar va exista și o app func funcțională care să preia cererile și comenzile la nevoie. Bineînțeles că um, acest transport se va limita la anumite uh, străzi din Sion, va include însă străzi și drumuri absolut uh, obișnuite, cu circulație normală, um, deschise traficului, și, de asemenea, drumul care duce până la castelul care este bine cunoscut în Sion. Deci naveta va funcționa și pe acolo și ar putea fi deviată și să răspundă cererilor pe care le poate primi, astfel încât să schimbe traiectoria. Bineînțeles, această experiență nu am realizat-o singur, ci am lucrat alături de universități, universități, în special alături de Universitatea de la Lausanne și cu institute academice și am uh, utilizat și uh, experiența unei companii de tip startup din Franța, Navia, și utilizăm un software uh, care este uh, făcut de o mică companie din Lausanne. De ce facem toate aceste lucruri? Pentru că noi considerăm că aceste vehicule autonome și în special aceste navete mici pot uh, oferi o soluție suplimentară față de transportul public, în special pentru uh, transportul pe distanțe mici uh, pentru a completa transportul public. De altfel, vom testa și posibilitatea de a utiliza această navetă pentru transportul turiștilor. De altfel, numărul acestora variază în funcție de sezon, de anotimp și de vreme și avem posibilitatea de a utiliza sistemul și pentru cei care merg la cumpărături pe distanțe scurte pentru a-i ajuta să-și ducă cumpărăturile acasă. Acestea sunt principalele aplicații pe care le-am identificat pentru acest proiect al navetei pe următorii 2 ani și după aceea vom ajunge la alte aplicații reale pentru a întări transportul public. Noi considerăm din partea industriei transportului public și vorbesc și pentru în numele Asociației uh, Sindicatelor din domeniul transporturilor, noi considerăm că aceste vehicule autopilotate pot suplimenta serviciile oferite de transportul public și viitorul nu este neapărat acela de a avea mașini uh, autopilotate, ci mai degrabă să avem uh, șoferi fără, pilo- fără mașini, pentru că problema cu aceste mașini este că utilizează foarte mult spațiu, duc la congestionarea traficului și aceasta cu atât mai mult cu cât populația este în creștere. Deci noi considerăm că transportul public are un rol important de jucat și poate deveni și mai atractiv și mai eficient dacă utilizează această tehnologie. Iată de ce am uh, participat din plin la testarea și experimentarea acestui proiect pilot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante și acum are cuvântul mai întâi Vim Van den Camp. Stimate domnule președinte, mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în olandeză. Op de eerste plaats, voorzitter, ik heb even administratieve vraag. Domnule președinte, pentru a începe aș avea o întrebare de natură administrativă. Avem aici uh, trei documente, însă nu și raportul doamnei Frisoni și vreau să vă întreb dacă îl vom primi și pe acesta, poate mai târziu, pentru că cele trei abordează teme diferite și nu regăsesc aici în dosarul nostru raportul doamnei Frisoni. O a doua întrebare față de domnul Neugebauer. Dacă cumva v-am pronunțat greșit numele, îmi cer scuze. În legătură cu nivelul 1, 2, 3 până la 5, dumneavoastră ne-ați spus că ne aflăm undeva pe la mijlocul dezvoltării din punctul de vedere al nivelurilor. Ne-am uh, întâlnit și la Consiliul de la Amsterdam de săptămâna trecută și acolo am aflat că ne aflăm la sfârșitul nivelului 2. Dumneavoastră ne spuneți că ne aflăm la jumătate și nu, nu este chiar același lucru, ba din potriva aș crede că e foarte diferit, așa că vreau să vă întreb dacă vom ajunge într-o zi la nivelul 5 și dacă da, atunci când se va întâmpla acest lucru? Și acum pentru domnul Müller. Ne-am întâlnit absolut întâmplător uh, uh, pe vremea când uh, mă aflam în vacanță într-un mic orășel elvețian cu o bisericuță mică, foarte liniștit și am o întrebare pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă există destulă interacțiune față de cetățenii de rând uh, care sunt pietoni, uh, copii și așa mai departe pentru a testa aceste proiecte. Domnul Ertug. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru acest studiu și pentru prezentările pe care le-am ascultat. Condusul automat este, pentru cei care știu, uh, un hobby de-al meu mai vechi, pentru că din punct de vedere al răspunderii politice pe care o să o avem pe următorii ani și în următoarele decenii, eu zic că putem să obținem foarte multe prin această tehnologie. Aș vrea să știu că să trecem peste ceea ce va spune Comisia Europeană, ceea ce probabil știm, însă vreau să spun că în orizontul 2020 s-au prevăzut 100 de milioane de euro din programul acesta în domeniul uh, Automated Road Transport, transport rutier automatizat și cred că este foarte bine. Dar n-ar trebui să ne bucurăm prea repede și prea devreme, pentru că din câte știu eu, americanii au prevăzut 4 miliarde de euro pentru domeniul acesta. Așa că vedem cam la ce scară ne învârtim noi. Însă cred că este foarte bine să avem măcar o parte din fonduri pentru aceasta. Politica noastră europeană este oarecum în urmă. Nu suntem atât de departe cât ar fi trebuit să fim până acum în domeniu și ar trebui să ne gândim foarte serios dacă nu ar trebui să avem un instrument de, de stimulare financiară mai clar pentru digitalizarea traficului și a sistemului uh, de transport Iată de ce eu aș vrea să transmit un mandat clar către Comisia Europeană, valabil și pentru statele membre, de fapt, și anume că e nevoie de un cadru legislativ foarte clar pentru ca toate problemele și întrebările care se văd acum uh, la acest moment, siguranța, verificarea, cibersecuritatea, să fie și ele adoptate și abordate și pentru ca să existe măsuri uh, corecte pe măsura acestor provocări. Nu aș vrea să anticipez ceea ce s-a spus din punct de vedere politic. Mai degrabă m-ar interesa câteva chestiuni tehnice către domnul Neugebauer, de exemplu. Dacă mâinile nu mai sunt pe volan, asta mă întreabă lumea foarte des, atunci ce se întâmplă în cazul unui accident? Nu în ceea ce privește responsabilitatea, ci din punct de vedere tehnic. Dacă Putem să garantăm astăzi că sistemele de radar, ca, camerele de luat vederi, sistemele de asistare pot să intervină într-un caz de urgență și cât de fiabile sunt aceste sisteme de intervenție și dacă în cazul unei urgențe șoferul poate să preia controlul asupra vehiculului. Pentru că există o dezbatere dacă să aibă sau nu volan, dacă sunt automatizate trebuie să n-aibă volan, alții spun nu, vreau totuși să existe un volan ca să pot trece pe conducere manuală în caz că e o urgență. Toate aceste chestiuni m-ar interesa foarte mult. Și ultima întrebare pe care vreau să o pun are legătură tot cu ceea ce am întrebat și anume cât de probabile vor fi riscurile de erori în serie, erori de uh, scoatere pe piață, deja din fabrică. Pentru că dacă scoatem foarte multe mașini pe piață, după aceea va trebui să le rechemăm, pentru că există foarte multe riscuri care s-ar putea să apară. Mulțumesc. Dominic Riche are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am numit câteva probleme foarte mari legate de progres până la urmă, trecerea de la categoria 2, 3 către categoria 5. Prima întrebare pe care aș vrea să o pun celor trei intervenienți este următoarea. Eu sunt surprins de timpul pe care l-ați prevăzut pentru ca să ajungem la categoria 5. Se spune că e nevoie de 20 de ani pentru a ajunge la categoria 5, însă când mă uit foarte bine la ce s-a întâmplat, conceptele acestea la începuturile lor și ceea ce avem acum au trecut doar câțiva ani și nu un deceniu și s-a evoluat foarte mult. Deci de ce mai e nevoie de atât de mult timp pentru ca să dezvoltăm anumite modele de vehicule care să poată să facă față cerințelor sau credeți că infrastructura va necesita uh, o dezvoltare tehnologică complexă din motive de securitate, de redundanță sau de capacitate sau dacă credeți că există o problemă de investiții în uh, infrastructuri, adică dacă credeți că va trebui să investim foarte mult în infrastructuri și dacă este așa, o altă întrebare, dacă, după părerea dumneavoastră, evoluția unui astfel de vehicul autopilotat ar trebui să fie mai întâi testată în oraș așa cum este cazul acum pe anumite trasee care sunt rezervate pentru astfel de vehicule. La Rochelle, de exemplu, în Franța s-au făcut testări așa, sau dacă tocmai ar trebui să se încerce mai întâi uh, marile axe. Deci problemele de evoluții în oraș sau în zone complexe, mixte, în care sunt și pietoni sau alte vehicule, ar fi un mediu propice pentru testare sau mai degrabă pe axele mari, autostrăzi, unde am uh, avea mai mult uh, de a face cu transportul în comun, de exemplu, și unde am putea pe termen med, pe distanță medie să vedem cum funcționează și cum se comportă. Deci mai degrabă testare în oraș sau pe marile distanțe sau distanțe lungi. Și dacă credeți că vehiculul pe care îl vom dezvolta va fi omnipotent, adică va fi la fel de bun și în urban și cât și în afara orașelor. Cam acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte un subiect care mă pasionează, pentru că sunt raportoare pentru mobilitatea urbană, însă pentru că am intrat în secolul 21 pe de altă parte, iar ceea ce facem noi acum, de fapt inventăm un drept al roboților și este incredibil. Tocmai inventăm, de fapt, legislația pentru roboți. Și întrebarea este în legătură cu costurile din partea mea. Cât va costa o vehicul autonom? Știți cât o să ne coste un astfel de autovehicul? Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare. Sunt de acord cu Dominic Riche că avem deja mașina conectată, avem mașina independentă care va veni probabil în 10-15 ani și acum va mai veni și mașina autonomă. Întrebarea care se pune este legată de responsabilitate, totuși, pentru că în caz de, responsabil, de accident, cine va fi responsabil? Dacă nu mai avem șoferi, vor fi producătorii, vor fi cei care gestionează rețelele internet sau cine altcineva. În orice caz, din punct de vedere al legislatorului, noi, Parlamentul, acestea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem, dacă, care sunt responsabilitățile și cine sunt responsabili. Altceva, am văzut ce scandal am avut cu Volkswagen și ni s-a spus că foarte mulți constructori nu răspund uh, la uh, și nu respectă normele europene. Dar cei care au fost penalizați de multe ori sunt cetățenii. Deci problema Volkswagen va aduce lumină asupra mașinii de mâine. De ce? Pentru că întrebarea adevărată este cine va omologa aceste mașini? Cine va face omologările? Cine va da autorizațiile? ca să punem uh, pe piață și pe șosele aceste noi uh, mașini. Deci, ne trebuie o agenție europeană independentă pentru mașinile de mâine sau nu? Aceasta e întrebarea pe care vă pun. Sigur că ați vorbit uh, pe bună dreptate foarte mult despre climă, iar eu, ca raportor pentru mobilitatea urbană durabilă, pot să vă spun că mașina conectată nu se va putea substitui mașinii actuale. Adică vom mai adăuga un alt tip de mașină pe stradă, va trebui să avem mare grijă pentru că de fapt nu se retrage mașina actuală. Chiar dacă dumneavoastră ați făcut o demonstrație foarte convingătoare cu autobuzul de mâine, totuși, pentru că mergem în direcția transporturilor în comun, asta este ceea ce ne trebuie, dar din punct de vedere al ecologiei, cu ce vor merge aceste mașini? Toate electrice, o să fim încă pe diesel sau ați decis deja dacă vreți să inventați un nou carburant, un nou combustibil pentru mâine, pentru că toate lucrurile trebuie să meargă mână-mână. Am multe întrebări, dar știu, domnule președinte, merg repede, să știți, pentru că știu că mai sunt și alții care vor să ia cuvântul. Și mai am două întrebări. Protecția datelor, dumneavoastră n-ați menționat decât foarte trecere. Protecția datelor va fi un șantier foarte mare. Și ultimul punct, și aici revin uh, asupra ceea ce a spus Dominic Riche, mașina conectată nu va exista dacă nu există și o consultare cu orașele, colectivitățile locale, pentru că va trebui nu numai să revizuim codul rutier, ci va trebui să revizuim și planul de circulație și mă întreb cum o să faceți dumneavoastră cu această problemă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, mulțumesc. Care cu Peter Lundgren atunci? Da, mulțumesc, domnule președinte. Numai ideea unei mașini fără șofer mă face să am frisioane soane pe spate. Mie îmi place foarte mult să conduc și numai ideea că un robot o să conducă în locul meu, de fapt, nu mi se pare foarte atrăgătoare. Și sunt și destul de îngrijorat, trebuie să spun. Dacă, de exemplu, facem o comparație, stăm în fața calculatorului acasă și deodată se stinge, nu mai funcționează nimic, atunci trebuie să îi dăm restart. Și eu n-aș vrea să conduc o mașină care să uh, pățească același lucru. Nu mi se pare că merge. Apoi, acest proiect, dacă vrem să îl putem susține și economic, va trebui să-l obligăm, să-l impunem pe piață oamenilor și dacă obligăm oamenii, de ce, să facă ceva, cu siguranță nu va fi un succes, pentru că oamenilor nu le place să li se impună, vor protesta și chiar se vor opune, probabil. Deci trebuie să existe libertatea de a alege acest model sau nu. Cine dorește să conducă pe viitor, trebuie să poată să conducă și pe viitor. Dacă se simte sigur în mașina sa sau într-o mașină care este gestionată computerizată, atunci poate să o facă. Și am câteva întrebări acum. În legătură cu asigurările în caz de accident, cine va plăti asigurarea? Cine este responsabil? Și aveți de gând să impuneți responsabilitatea cuiva, persoanelor din trafic? Mulțumesc. Acum Dieter Koch are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că întrebarea mea merge în aceeași direcție. Eu sunt foarte fascinat de tehnică, sunt foarte pasionat de sistemele de asistență care există astăzi deja la condus. Însă când uh, vorbesc cu cetățenii la fața locului, mi se pare că oamenii resping deja ideea și foarte multe temeri, temeri de faptul că există posibilitatea de și care să intre în sisteme sau că tehnicul nu tehnica nu funcționează. Și văd că, de exemplu, mi se pare că, de exemplu, partea de plăcere în condus pe care o are și BMW-ul în publicitatea sa nu prea se mai poate gestiona. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste probleme cu, uh, în contextul automatizării. Izabela Nemonte are cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt, eu aș vrea să vă spun că mie nu mi-e frică de condusul automat, însă cred că ar trebui să se testeze, pentru că astfel s-ar putea să se risipească foarte multe dubii. Chiar o mare parte a zborurilor, de fapt, care se desfășoară astăzi, se fac pe pilot automat și bănuiesc că nimeni nu se sperie de faptul că se întâmplă așa. Însă am alt fel de dubii și anume de ordin practic mai degrabă, pentru că condusul automat necesită infrastructuri adaptate care depind de investițiile publice. Deci nu e vorba numai de receptori, deci de persoane care, de, de senzori, ci e vorba și de conectivitate, de felul în care sunt interconectate în rețea. Și noi avem teritoriul uh, european care nu prea este bine dotat în bandă largă, deci trebuie să încercăm să avem un calendar tehnologic, nu știu care va fi neapărat cel al, nu neapărat cel al mașinilor, va conta, ci mai degrabă calendarul uh, de uh, interconectare uh, digitală a Europei. Și apoi, cred că ne mișcăm în continuare într-o zonă foarte gri, cred eu, pentru că în momentul de față subiectivitatea, prudența este foarte importantă ca și componentă a Uh, condusului, uh, condițiile meteo, situația mașinii, conjunctura în care se conduce și aceasta are o consecință asupra aspectelor de responsabilitate. Iar mâine, dacă se va întâmpla ceva, un accident, atunci cu siguranță intervin mai multe, mulți factori, producătorul, cel care se află în mașină, obstacolul care a apărut în cale din, deodată sau uh, ceea ce s-a întâmplat. E clar că e, este mult mai complex și se va speria utilizatorul după părerea mea, atunci când va trebui să decide dacă să cumpere sau nu această mașină. Oricum, e clar că această mașină aduce foarte multe avantaje cu sine. Multe persoane ar putea să devină autonome folosind aceste vehicule. Însă mă întreb care vor fi costurile pentru introducerea acestui sistem, avem 28 uh, de ani, am avut 28 de ani pentru a face ca mașinile electrice o să poată să, poată să fie folosite. Poate că viitorul însă nu va fi neapărat depin, nu va depinde neapărat de uh, cumpărarea acestui serviciu, ci mai degrabă nu, uh, nu neapărat de mijlocul de transport ca atare. Și mă întreb dacă acesta va fi viitorul uh, ca atare și dacă așa va fi, probabil că nu vom vorbi despre un vehicul tradițional așa cum ne-l imaginăm noi astăzi, ci probleme, probabil, așa cum ne arătau anumite reviste futuriste, un vehicul cu un singur loc care probabil va putea să fie uh, combinat și uh, construit după cum se dorește. Mulțumesc, Andor Deli. Uh, uh, két... Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la două, doar la două puncte, pentru că nu avem atât de mult timp la dispoziție. Domnule Neugebauer, dumneavoastră v-ați referit la autoturismele conectate, care reprezintă o etapă în evoluția înspre uh, auto, autovehicule automate. Și aș dori să aflu următoarele. Diferiții constructori de mașini um, folosesc sisteme diferite și aș dori să știu dacă acestea sunt compatibile între ele, dacă uh, pot fi interconectate, pentru că discutăm despre tablete, tele, telefoane inteligente și vor exista probleme de compatibilitate, cum există acum între Windows, Android și așa mai departe, alte sisteme de operare. Și care va fi impactul asupra inovării din uh, Europa în uh, domeniul uh, industriei constructoare de mașini. Cunoaștem foarte bine exemplul Nokia. O companie care o perioadă lungă de timp a avut o poziție de lider de piață, după care au apărut alte produse ino- inovatoare din, de pe alte continente care au preluat piața. Și aș dori să știu um, care, care este situația sectorului uh, constructor de mașini european. Vor reuși aceștia să-și păstreze rolul pe care l-au în acest moment. În al doilea rând, mai mulți colegi s-au referit la această problemă a răspunderii și aș dori să știu cine este responsabil dacă are loc un, uh, un accident, care va fi situația um, asigurărilor care vor trebui să fie încheiate pentru un uh, autoturism, cum va fi influențată situația societăților de asigurări, cum se pregătesc acestea pentru a face față acestor elemente uh, inovatoare. Mulțumesc, doamna Delvo. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere. În mod normal nu fac parte din această comisie, sunt la Comisia de Afaceri Juridice și prezidez un grup de lucru în legătură cu consecințele juridice și etice ale roboticii. Iată de ce interesul meu față de aceste vehicule autopilotate care sunt uh, considerate deseori ca fiind uh, roboți, noi ne ocupăm de chestiunile de responsabilitate și de asigurări. Raportul din proprie inițiativă va fi prezentat la sfârșitul lunii mai și sper ca și comisia dumneavoastră să-și aducă contribuții atunci când proiectul de raport va fi disponibil. Aș avea o întrebare foarte concretă și, bineînțeles, mă alătur tuturor colegilor care s-au exprimat aici. Aș avea o întrebare concretă, spuneam, pentru domnul Muller. Această experiență, acest experiment de la Sion reprezintă o adevărată provocare din punct de vedere informatic și al comunicării pentru schimbul de date și așa mai departe. Uh, Însă mă întreb dacă orașul Sion a trebuit să amenajeze ceva special din punctul de vedere al infrastructurii pentru a permite circulația acestor navete speciale. Pentru că am înțeles că autobuzele nu pot să meargă chiar peste tot. Aceasta este din uh, motive anume sau pentru că infrastructura existentă nu permite acest lucru. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu aș dori să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, dar mai ales pentru prezența dumneavoastră, pentru că ne bucură să vedem cât de interesante sunt temele discutate de noi și pentru membrii altor comisii ale Parlamentului European. Vom rămâne în contact, vă asigur, de acest lucru. Bine ați venit la comisia noastră și vom colabora și pe viitor. În cuvântul George Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte colegii din Luxemburg sunt interesați de toate temele. Chiar dacă nu suntem atât de mulți, suntem foarte eficienți. Foarte mulți colegi au adresat uh, întrebări referitoare la răspundere, la responsabilitate și eu cred că situația este complicată. Știm cu toții că dacă există o deficiență tehnică, anumite mașini, mașinile afectate de această problemă sunt uh, rechemate de Uh, firma constructoare și acest lucru afectează în mod negativ imaginea uh, firmei respective, deci poate ne puteți spune mai multe lucruri despre acest aspect al uh, răspunderii. A doua mea întrebare se referă la flexibilitate. Transportul rutier de persoane și de marfă are acest avantaj al flexibilității în comparație cu transportul feroviar de mărfuri sau, din nou, de persoane. Și eu îmi pot închipui că um, în urma unor uh, standarde uh, tehnice impuse, se va renunța la o mare parte din această flexibilitate uh, caracteristică pentru transportul rutier și mă întreb dacă ne, este bine să ne dorim acest lucru. Și a treia întrebare uh, este similară cu cea a colegului Koch și a colegei Deli. Temerile și grijile uh, cetățenilor față de posibile defecte tehnice sau față de atacuri uh, informatice din partea unor, unor hackeri și necesitatea unei cooperări europene din acest punct de vedere. Mm, cred că fiecare producă, constructor de, de mașini are propria unitate de cercetare și nu este neapărat, nu tinde în mod natural să uh, colaboreze cu alți constructori și considerați că este posibil uh, crearea unei instituții sau unei uh, forme de, colab- de colaborare între constructorii europeni de, de autoturisme ca și EADS, de exemplu, cu Airbus? Domnul președinte, am dorit și eu să iau uh, cuvântul. Vehiculele automate nu sunt un lucru nou. Eu uh, vin din Berlin și în urmă cu 50 de ani exista un metrou automat, uh, linia de metrou 4, cu care nimeni nu circula, însă nu, <laughs> nu, a, nu a existat curajul de a, de a da drumul acestei linii fără, fără pasageri. Uh, și uh, au fost puși câțiva oameni acolo tocmai pentru a liniști opinia publică. Și totul a funcționat foarte bine. Deci nu este o idee nouă. Uh, o idee nouă este uh, autoturismul, uh, autoturismul uh, automat. Mi-a, plă- mi-a plăcut uh, foarte mult o propoziție. Um, aut, um, autoturisme fără șoferi, respectiv uh, șoferi fără autoturisme. Uh, Dumneavoastră v-ați referit la perioada de, uh, de funcționare a unui, uh, a unui autoturism și ați amintit cei 10-20 de ani. Însă, deseori, un uh, autoturism, o mașină, este folosită, sunt folosite doar pentru o oră în fiecare zi. Și îmi aduc aminte de conferința Velocity din München și primarul din, de la momentul respectiv al Münchenului spunea că uh, BMW al, uh, înseamnă pentru viitor uh, folositul uh, bicicletei, mersul pe jos și plimbările la munte. Mi s-a părut o afirmație foarte curajoasă, mai ales din partea primarului orașului München, unde BMW-ul are un rol atât de important. Există pentru mobilitatea vi- uh, viitorului soluții uh, diferite din partea Daimler Chrysler, de exemplu, care în urmă cu uh, câteva decenii uh, nu produceau doar autoturisme și, consider- și considerați de urmare că această soluție a autoturismelor automate se vor, uh, se vor impune uh, pe piață față de alte soluții și dacă acest lucru Uh, dacă acest lucru se va întâmpla, oare ar trebui să schimbăm uh, paradigma în uh, acest sector și eventual să extindem, să schimbăm situația și pentru sectorul constructor de tramvaie, vagoane și așa mai departe, pentru ca acestea să nu aibă de, de pierdut. Și acum vă dau cuvântul pentru răspunsuri și prima sunteți dumneavoastră, doamna Frisoni. Vă mulțumesc. Am auzit foarte multe idei și sugestii. Aș dori să mă refer doar la întrebările care mi-au fost adresate mie. Din punctul meu de vedere, noi considerăm că acest uh, sistem trebuie să fie sprijinit și înseamnă o nouă paradigmă a mobilității. Și prin, în raportul nostru spunem foarte clar cele pe care le-am văzut și din partea doamnei de Monte. Aceste sisteme pot avea un potențial mare dacă ne gândim la un context urban, dacă ne gândim la un nou sistem care nu se întemeiază pe uh, proprietatea autoturismelor, ci pe împărtășirea uh, mobilității. Deci considerăm că dacă ne vom îndrepta în această direcție, uh, bunătățirile vor fi majore într-un în mediul urban. Dacă am luat-o pe o altă cale, acest lucru ar aduce cu sine riscuri uh, grave. Tocmai de aceea ne-am concentrat pe mediul urban, însă aceste sisteme nu pot, uh, aceste tehnologii pot, își pot aduce contribuția, ele pot contribui și la autostrăzi dacă ne gândim la instrumente cum ar fi highway chauffeurs, uh, care te asistă să îți păstrezi banda pe care te afli, acestea sunt utile și din punctul de vedere al uh, uh, siguranței. Deci nu considerăm că aceste sisteme vor putea fi aplicate într-un singur mediu. Considerăm că există aplicații diferite în funcție de nivelul de automatizare necesar, dar uh, Uh, prin raportul nostru spune foarte clar că, uh, foarte clar că pe termen lung ne așteptăm să ajungem la un nivel uh, total de automatizare. De ce? Testarea acestor instrumente trebuie să fie adaptată, pentru că în acest moment nu dispunem de textele necesare care să dovedească funcționarea în siguranță a acestor instrumente. Asemenea, teste nu există nici în Statele Unite ale Americii. Dacă ați uh, observat ce se întâmplă cu Google Car, ați uh, văzut că chiar și Google recunoaște că există un uh, vehicul auto, autopilotat. Șoferul este de fapt o mașină și au recunoscut că nu există un test care să certifice performanța din punct de vedere al securității al vehiculului respectiv. Din punctul de vedere al asigurărilor, suntem mai puțin îngrijorați uh, în comparație cu alte aspecte. Mai puțin îngrijorați pentru că, din punctul nostru de vedere, cadrul legislativ existent deja poate să răspundă acestor uh, provocări, pentru că ne îndreptăm înspre un sistem în care uh, răspunderea produselor va avea un rol mai mare. În același timp, legiuitorii trebuie să monitorizeze îndeaproape acest proces, trebuie să îl însoțească, pentru că lucrurile se vor schimba față de astăzi și reprezentanții companiilor de asigurări cu care am, am discutat um, I-am întrebat, de exemplu, dacă preconizează să înregistreze pierderi mai mari în urma tranziției înspre vehicule autopilotate. Răspunsul lor a fost că nu, pentru că se va merge mai mult spre acest sistem de răspundere a produselor. Și uh, o altă remarcă, dacă um, și, și eu sunt de acord că acceptanța uh, publicului este importantă pentru că este adevărat, foarte mulți oameni sunt sceptici uh, vis-a-vis -vis de uh, folosirea acestor uh, noi tipuri de tehnologii și consumatorii, clienții sunt cei care trebuie să le folosească. Cineva a lansat această idee de a crea o agenție independentă europeană care să monitorizeze aceste tehnologii. Aș dori să vă aduc aminte că dacă ne gândim la introducerea pe piață, pe o, o piață globală, ar fi bine să dispunem de o instituție internațională. Comisia mm, Națiunilor Unite, Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa deja se ocupă uh, tocmai de aceste uh, aspecte și cred că este locul potrivit unde uh, pot fi discutate aceste nevoi. Mulțumesc, domnule Neugebauer, aveți dumneavoastră cuvântul acum. Vă mulțumesc, aș avea multe lucruri de spus, însă o să încerc să mă limitez la răspunsurile tehnice. Domnul Van de Cap și domnul Riche m-au întrebat în legătură cu calendarul și în ce, în ce fază ne aflăm acum. Pe pagina 4 a, prezen, a prezentării AirTrag găsiți această situație. Cred că nu există nicio contradicție. Acum ne aflăm în etapa 2, aceste autoturisme le puteți cumpăra și suntem tocmai la a, granița cu nivelul 3. Deci nu există nicio contradicție. Suntem la mijlocul acestei evoluții. De ce durează atât de mult? Pe de o parte, în trecut nu am avut posibilitățile tehnice Um, de a produce la costuri reduse senzorii și posibilitățile de uh, procesare a datelor uh, de care avem nevoie acum. Poate vă aduceți cu toții aminte de introducerea sistemului ABS, care împiedică blocarea uh, frânelor Um, și lucrurile au evoluat foarte mult de atunci și vor evolua și în continuare. Unde se va întâmpla uh, această evoluție? În primul rând în orașe, pentru că din punct de vedere tehnic uh, lucrurile sunt mai, uh, mai ușoare. Condusul pe autostradă din punct de vedere tehnic este mult mai simplu în comparație cu o situație mai complexă cum este cea urbană, cu multe treceri de pietoni, stații de autobuz și așa mai departe. Deci foarte clar această tranziție va avea loc în primul rând în afara orașelor, însă pentru acest lucru avem nevoie de infrastructura de telecomunicații necesară, după care treptat se va ajunge la introducerea ei și în orașe. Apoi, domnule Ertug și domnul Bach, v-ați referit la tema accidentelor. Vehiculele autopilotate vor putea oferi o siguranță mai mare, însă nu există uh, o siguranță 100% vor exista în continuare accidente care nu pot fi evitate nici de un vehicul autopilotat. Și noi nu ne temem de uh, deficiențele uh, sistemelor informatice. Acestea monitorizează situația și dacă apare ceva neașteptat, lansea, uh, um, avertizează asupra acestui pericol. Știți foarte bine, uh, de, de exemplu, că dacă un senzor îngheață, Ehm, sistemul de monitorizare se oprește și șoferul poate prelua controlul. Însă există unele situații în care un accident nu poate fi evitat, ehm, în ciuda tuturor senzorilor existenți. Deci întrebarea care se pune, care este decizia și care este ehm, vis-a-vis uh, -vis de uh, calea pe care dorim să o alegem. Și în acest punct de vedere avem nevoie și de participarea legiuitorilor, a parlamentelor. Până la urmă, uh, nu vom va trebui să găsim soluția tehnică uh, potrivită și posibilă să evităm un accident în formele posibile și dacă acest lucru nu va fi posibil, atunci va trebui să găsim alte soluții, să mașăm pe o frânare maximă posibilă și apoi da, dacă acest, nimic din, eh, niciuna dintre aceste măsuri nu vor funcționa, se va ajunge la accident. Dar avem nevoie de uh, proceduri de testare care să ne certifice uh, evoluția tehnicii și că aceste standarde tehnice sunt în ordine. Deci, vehiculele vor fi mult mai sigure decât uh, astăzi, însă întotdeauna va rămâne o parte de risc. Apoi uh, ne-ați adus aminte de sloganul nostru, plăcerea de a conduce. Trebuie să vă dezamăgesc uh, parțial. Uh, dacă ați cumpărat în ultimii 10 ani o mașină, foarte multe lucruri sunt înlocuite de sisteme electronice și un uh, vehicul uh, modern are o capacitate de calcul mult mai mare decât <laughs> cea existentă în ultima misiune NASA care a zburat pe lună. Tocmai de aceea un autoturism nu, nu este un, nu va fi niciodată un telefon uh, inteligent pe patru roți. Deci plăcerea la volan este un uh, cuvânt cheie. Aceste sisteme automate de condus sunt o opțiune și uh, mult timp nu vom răpi această plăcere uh, șoferilor, dar dacă șoferul își dorește acest lucru, poate recurge la sistemele de asistență, la, la sistemele automate și va avea oricum posibilitatea de a, de a interveni în situații delicate. V-ați, uh, uh V-ați referit și la, la situația datelor, la schimbul de date, compatibilitatea între uh, diferitele sisteme. Uh, Problema va fi una politică, care sunt datele care pot fi schimbate și cu cine. Și trebuie să facem o, dif- o diferențiere foarte clară între categoriile de date. Pe de o parte, există informații care au relevanță pentru securitate, cum ar fi av- uh, diferitele avertismente care ar trebui să fie uh, transmise uh, tuturor uh, celor interconectați. Apoi există date cu caracter Uh, personal care nu trebuie să fie transmise uh, nici când și există și da- date care pot să fie anonimizate și astfel pot fi uh, transmise mai departe și există și alte date uh, care pot fi transmise unor terți dacă șoferul își dorește acest lucru. Deci trebuie să spunem foarte clar despre ce informații, despre ce date vorbim, lucrurile să fie înțelese foarte bine de toată lumea, care pot fi schimbate, care nu și așa mai departe. Și o ultimă remarcă, domnule Bach, vorbeați despre modele unitare de vehicule, ca de exemplu la Airbus. Cred că industria automobilă europeană este foarte mândră că poate să facă față concurenței și de aceea și vrem să avem competiție în continuare. Vrem ca în final să avem firme diferite cu concurență între provider, între actorii implicați dar lucrăm și împreună dacă putem să Uh, avem și cercetare înainte de momentul de concurență și avem platforme pentru aceasta, de exemplu, în care ne-am pus de acord cu mai mulți actori pe o foaie de parcurs pentru ca să concentrăm cercetarea pe anumite puncte care sunt esențiale pentru acest domeniu, unde putem pune bazele împreună. Deci, da, să avem împreună baze ca o uh, platformă europeană pentru tehnologie, dar, de fapt, în final e vorba de Europa și de concurența și competitivitatea Europei pe piața mondială domnule Kramer și în legătură cu ce a spus dumneavoastră, car sharing și modele de, de partajare ale vehiculelor, e o discuție separată cu siguranță, dar uh, industria auto uh, susține uh, astfel de modele și chiar în codul nostru avem uh, varianta coach sharing pentru ca să nu mai fie ambuteiaje în orașe, pentru ca să fim mai eficienți din punct de vedere al dioxidului de carbon și se susține într-adevăr activ acest model. Însă nu mi se pare aici nicio schimbare majoră care s-ar produce, ci din contră mașinile care uh, pot fi împrumutate, așadar, sau car sharing-ul este din ce în ce mai în vogă și cred că aceasta nu se va schimba nici pe viitor și nu va fi o ruptură majoră în industria auto. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să vă spun că modelul de car sharing din Bremen înlocuiește pro mașină care se folosește la car sharing 10 mașini personale. Acum îi dau cuvântul din nou domnului Müller ca să răspundă la întrebare. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, pentru domnul Van de Camp, noi doream să ne începem proiectul pilot într-o zonă mică, pentru că așa e mai ușor să implici pe toată lumea, trebuie să convingi mai puțini oameni, pentru că principalul obstacol în ziua de astăzi nu este neapărat de natură tehnică, cât să-i convingi pe oameni și să obții autorizațiile uh, necesare. Acesta este cel mai greu lucru în Elveția și probabil că și în alte părți. Și tocmai de aceea am avut acest proiect pilot uh, Uh, pe drumuri obișnuite. Deci e vorba într-adevăr de drumurile normale, limitându-ne la acest orășel Sion. Dacă doriți să aveți un astfel de vehicul care merge la Berlin, probabil că nu va fi posibil, dar în acest orășel poate funcționa. Și am făcut asta pentru că noi considerăm că nu vom putea niciodată înlocui autobuzele, tramvaiele și metrourile care sunt uh, atât de eficiente, uh, ci că aveam nevoie de um, acest proiect care să facă față uh, serviciilor necesare într-un oraș mai mic, uh, unde cererile sunt mai reduse. Acum, referitor la problema siguranței, știu că am trecut foarte rapid peste partea tehnică a proiectului și aș dori să clarific lucrurile. Naveta noastră nu are uh, un loc al șoferului, nu are direcție, nu are frână, uh, nu are decât un buton pe care poți să-l apeși uh, de stop. Poate considerați că e periculos acest lucru și așa cum spunea și colegul meu mai devreme, o modalitate foarte bună de a reduce riscul este aceea de a reduce viteza. Iată de ce naveta merge cu 20 de kilometri la oră, ceea ce este foarte ok pentru uh, drumurile prin oraș. Din punct de vedere tehnic ar putea merge mai rapid, dar din motive de siguranță am început cu această viteză redusă. Și considerăm că această viteză de 20 de kilometri la oră uh, poate fi și mai mică și aceasta ar reduce și mai mult problemele pentru domnul Riche și am să trec în franceză pentru a face onoare uh, patriei mele adoptive, pe partea sa francofonă. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră. În urmă cu un an sau doi ani, poate aș fi spus că avem nevoie de 20 de ani, dar în ziua de astăzi uh, nu mai sunt așa de sigur. Vehiculele ca atare există. Uh, pentru această aplicație concretă a transportului public, unde există un operator care controlează totul din spate, din culise și uh, cu drumuri, bineînțeles, limitate, dar există ca atare și principalul obstacol în ziua de astăzi pentru a, uh, se grăbi un pic cu acest proces este legislația și autorizațiile, pentru că um, așteptăm în continuare procesul de omologare din partea Biroului Federal Poate că am și primit între timp această autorizație. Și, bineînțeles, trebuie să avem o adaptare la nivel legislativ. Dacă aplicăm acest lucru la transportul public, problema responsabilității, avem mai puține probleme pentru că și în ziua de astăzi suntem responsabili pentru vehiculele noastre, deci suntem obișnuiți într-un fel să garantăm siguranța pasagerilor, ne asumăm responsabilitatea dacă se întâmplă ceva. Dar suntem mai puțin îngrijorați decât pentru o mașină obișnuită pentru că uh, suntem echipați cu uh, o serie de camere video care ne pot da informații să vedem cine a fost vinovat, dacă e vorba de vehiculul nostru sau de o parte terță. Deci nu cred că aceasta ar fi o problemă mare, dar și aici lucrurile ar trebui clarificate și legislația adaptată întrebarea referitoare la infrastructură și aici pot să vă asigur, pentru că spre deosebire de experiențele precedente care erau oarecum costisitoare, se vorbea de autovehicule ghidate, în special pe autostrăzi, de data aceasta este o cu totul altă tehnologie, o tehnologie automatizată pentru care nu e nevoie de infrastructură singura infrastructură de care avem nevoie este să avem un panou de afișaj ca să se oprească, deci să spunem că ne oprim aici. Și uh, dacă aveți un smartphone cu o aplicație, aceasta vă permite să cereți ca vehiculul să vină până la dumneavoastră. Deci nu există problema infrastructurii și, bineînțeles, și costurile ca atare sunt mai reduse. E vorba de autovehicule care se produc în serie mică, dar sunt vehicule electrice, aș spune standard, care sunt echipate cu un software de gestiune, cu senzori special, dar nu sunt atât de costisitori și oricum mult mai puțin costisitori, așa cum uh, s-a spus până acum, dacă s-ar folosi de către o persoană doar o jumătate de oră pe zi, dar atunci când se utilizează pentru transporturi publice, uh, în servicii partajate de transport public, costul uh, revine mult mai mic. Și o ultimă întrebare, nivelul de acceptare. Noi transportăm încă de pe acum uh, cetățenii. Dumneavoastră nu conduceți metroul sau trenul dacă mergeți cu ele și acceptați asta fără nicio problemă. Știm foarte bine că sistemul este bine gestionat. Orecum, uh, același este și nivelul de așteptări față de, față de aceste vehicule. Primele reacții au fost pozitive, uh, de-a dreptul satisfăcătoare pentru persoanele care călătoresc cu aceste vehicule și E adevărat că la început avem pe cineva care explică cum funcționează totul, o persoană care însoțește, dar care nu conduce vehiculul respectiv, pentru că, vă spuneam, nu există nici volan, nici uh, frâne în acest uh, autovehicul și au venit chiar și jurnaliști din lumea întreagă care au uh, testat uh, acest vehicul și reacțiile au fost pozitive, ceea ce este destul de încurajator pentru că, în mod normal, tocmai de aici ne, aspectăm, ne așteptăm la reacțiile cele mai negative. Deci, iată, reacții pozitive față de această nouă tehnologie. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Damit hätten wir das erste. Mulțumesc, astfel am încheiat primul panel care a fost foarte interesant. Și acum trecem la al doilea panel și aș dori să vă rog să luați loc aici la Petru la prezidium, cer scuze. I think we can continue. Dragi colegi, putem continua ședința. Please take a seat. Vă rog să luați loc. Und wir kommen nun zu dem zweiten Panel, Panel on Intelligence. Trecem la al doilea panel acum cu privire la sistemele inteligente de transport și mobility pricing și mai întâi dau cuvântul domnului Eric Sampson de la Universitatea de la Newcastle din uh, Regatul Unit. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. S-ar putea să vă spun ceva ce știți, însă nu cred că există acest risc, pentru că transportul este foarte complex, cu cereri diferite, cu o presiune constantă, pentru că nu există destul de ofertă pentru cerere și uh, remediile obișnuite au fost acelea de a acționa asupra cererii și de asemenea pentru a crește oferta. Și, în mod normal, acest lucru s-a făcut prin mai multă infrastructură. Sistemele de transport inteligent pot crește oferta fără să se construiască însă infrastructură. Acesta uh, și-a originea în anumite evenimente care au avut loc uh, în urmă cu ceva timp uh, și pe care le-am listat sub conceptul de mega tendințe. N-am să intru în detaliu aici, pentru că majoritatea sunt ușor de recunoscut, dar am să mă refer la câteva dintre ele, în mod concret. Smartphone-uri, calculatoare, vehicule, știm cu toții că sunt inteligente și colectează date. Dezvoltarea uh, datelor, în special la nivelul guvernelor, transformă uh, piața transporturilor și uh, trece de la propria proprietate asupra device-urilor către noi idei, noi procese, cum ar fi, de exemplu, mobilitatea serviciilor. Vehiculele care sunt controlate de hardware nu sunt o noutate. Um, lucrurile sunt mai complicate atunci când e vorba de uh, aeronave care nu sunt uh, pilotate de oameni. Există mai multe sisteme, cum ar fi, de exemplu, parcarea uh, automată și așa mai departe. Știm că uh, aparatele sunt mai rapide decât oamenii, detectează mai ușor incidentele și așa mai departe. Deci, uh, sistemele de transport uh, inteligent sunt o combinație de patru elemente și ne permit să oferim o mobilitate care este mai eficientă, mai sigură, mai eficientă și mai confortabilă pentru toate modalitățile de transport. Dacă dispunem de astfel de instrumente atât de puternice, care este atunci veriga lipsă? Ce se întâmplă cu aceste sisteme inteligente? Avem nevoie de noi elemente pentru vehicule electrice, avem nevoie de baterii mai rapide care se încarcă mai rapid și avem nevoie de baterii inductive care se încarcă în mișcare. Infrastructura trebuie să fie mai inteligentă pentru că dacă cei care au conceput infrastructura în secolul XIX ar veni în ziua de astăzi, probabil că ar constata că lucrurile nu s-au schimbat deloc. Infrastructura noastră nu este prea inteligentă. Trebuie să dezvoltăm noi căi către uh, vehicule conectate și înalt uh, automatizate. Avem nevoie de senzori mai ieftini, trebuie să lucrăm și la nivelul telefoniei, pentru că asta înseamnă și o extindere a rețelelor, lucru care s-a menționat deja. Alți vorbitori au menționat și conectivitatea între vehicule și faptul că intrăm în lumea ciudată a internetului lucrurilor și probabil că nu înțelegem nici prea multe în legătură cu siguranța cibernetică pentru acest internet al lucrurilor. Dacă dorim să ne deplasăm către uh, celule energetice și rețele de distribuție, trebuie să știm mai multe. Deci, ce avem o listă foarte lungă de dorințe. Ce altceva ne lipsește? nu înțelegem sau ne e greu să acceptăm câteva din lucrurile care se află prezentate aici. În ceea ce privește transportul pe viitor și cum va afecta veniturile colectate. Nu înțelegem prea bine nici comportamentul șoferului, cum este distrasă atenția și așa mai departe. În uh, lumea marina, maritimă acest lucru poate s-a dezvoltat mai mult. Acolo se înțeleg mai multe lucruri. În uh, domeniul aviației, de asemenea, se înțelege ce înseamnă control partajat uh, și a, importanța pilotului și preluarea controlului sau predarea controlului. Sunt concepte despre care s-a vorbit deja în domeniul autovehiculelor autonome, dar nu sunt suficient înțelese. Trebuie să înțelegem de asemenea emisiile în condiții reale de condus și faptul că vehiculele conectate există și vor rămâne, pot aduce beneficii și aceasta foarte rapid. Și fac o referință aici la un document al Comisiei publicat la începutul anului. Nu înțelegem, pe de altă parte, impactul pe care îl au vehiculele automate sau aproape automate și efectele lor asupra uh, traficului, parcării, siguranței și colectării de impozite. Și nu înțelegem încă care este rolul dronelor în transport, dacă există și care ar fi acesta. Alte elemente care lipsesc standarde pentru a crea hărți adevărate și pentru a înțelege contextul uh, foarte complicat actual. Avem nevoie de date uh, cu analize costuri-beneficii și uh, trebuie să vedem din experiențele realizate ce s-a făcut și care au fost rezultatele. E nevoie de o mai mare cooperare între companiile din industria auto și operatorii de infrastructură, pentru că până la urmă unii depind de ceilalți. S-a vorbit uh, și aici de responsabilitate și cadru instituțional pentru vehiculele automate și uh, avem nevoie de uh, experimentele care s-au făcut uh, în ceea ce privește traficul mixt Două elemente esențiale ar fi faptul că avem nevoie de mai multe experimente și că avem nevoie de o strategie comună europeană. De ce? Pentru că statele membre concurează între ele, uh, companiile auto de asemenea și multe alte companii care concurează între ele. Și între timp uh, avem multe alte companii americane care doresc să se infiltreze pe această uh, piață și nu neapărat în beneficiul transportului și al uh, călătorilor. Aș încheia prezentarea mea cu o imagine. Când uh, eram copil, îmi plăcea să fac uh, machete de avioane. Și iată, aveți aici o imagine cu cum ar trebui să arate și instrucțiunile lumea vehiculelor automate sau înalt automatizate este o lume similară a acesteia. Avem elementele, avem viziunea, dar nu avem instrucțiunile necesare. De aceea e nevoie de acțiune. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Tom Föge, transport analyst de la OECD International Transport Forum. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc în primul rând pentru invitație la întâlnirea de astăzi. Sper că mă auziți. Bună ziua, domnilor și domnilor! Eu vin uh, de la, din orașul hanzeatic Hamburg și acolo se vorbește engleză, deci voi face prezentarea mea în engleză. În primul rând aș vrea să spun ce este Forumul Internațional de Transport. Suntem integrați din punct de vedere administrativ la OECD în Paris, suntem un think tank, avem 58 uh, de ministere ale transportului care sunt afiliate, deci uh, mai mulți membri decât OECD-ul, pentru că avem și uh, țări precum India și China. Suntem un think tank, după cum spuneam, mandatul nostru este să dăm consultanță politică ministrilor de transport pe un uh, număr uh, de teme pe care trebuie să se pregătească și noi suntem cei care organizăm și summitul anual la Leipzig în mai, anul acesta, de exemplu, pe transportul inclusiv și ecologic. Apoi mai suntem um, și responsabili cu cercetare, publicăm studii și vreau să vă dau două exemple aici care se referă la ITF și transportul viitorului. O să vorbesc despre aceasta foarte pe scurt, dar o să vă dau uh, o privire de ansamblu mai generală despre subiectele care mi se par importante în acest domeniu. Am uh, lucrat pe big data în transport, am făcut un studiu foarte amplu care este disponibil pe site. Acest uh, gen de studii vor continua. Am făcut mai multe în aceeași direcție și vom publica pe subiecte chiar mai specifice despre care voi vorbi după aceea. Am uh, făcut un studiu despre sistemul uh, de mobilitate și upgradarea sa um, pe o format de modelare în care a trebuit să uităm de partea de tranziție. Am încercat să dezvoltăm un uh, sistem la scară largă despre, pentru navete automatizate în zona urbană, care să înlocuiască, de fapt, vehiculele personale și să ne uităm la impactul acestora și vă voi spune deci despre uh, acest proiect mai multe. Sunt două publicații așadar foarte importante din partea ITF, uh, din partea forumului nostru. Vreau să mă concentrez pe câteva puncte, data care poate să fie utilizată pentru și datele pentru economie, așa cum a spus și Eric înainte, era big data, cu date din ce în ce mai, mult, uh, mai multe care sunt colectate, din mai multe surse care sunt identificate, și împreună cu acestea dezvoltarea unor modele de business uh, în care analiza acestor date poate să răspundă la întrebări importante pentru politicieni și poate să permită forme noi de mobilitate partajată și, în general, concepte de mobilitate. Și um, apoi uh, un domeniu în care datele sunt văzute ca o resursă pentru că ele sunt foarte importante pentru economie. Trebuie să ne gândim ale cui sunt aceste date, în primul rând. O mare parte din ele sunt date geolocalizate, deci se pune întrebarea ale cui sunt, pentru că sunt colectate de către mine, trec prin viața mea și întrebarea este dacă eu uh, le posed aceste date și aici intervine problema protecției datelor și a datelor cu caracter privat, uh, protecției împotriva ciberterorismului și așa mai departe. După cum spuneam, datele permit uh, concepte de mobilitate și aici suntem la interfața între inovare socială, inovare tehnologică și aceasta permițând în același timp noi concepte de mobilitate. Și ne uităm la economia partajată, un lucru foarte bun, și uh, la tehnologii și sisteme care se pot dezvolta de aici, cum ar fi uh, Uber, care sunt însă considerate ca fiind uh, nocive pentru industria tradițională, industria uh, liniară și unde uh, reglementatorii au probleme să le integreze. Întrebarea este dacă putem să vedem, dacă putem să facem o schimbare de paradigmă, de mentalitate pentru a avea noi modele care să permită astfel de, la astfel de sisteme să existe și să fie reglementate. Și în final mai vreau să vorbesc un pic și despre conceptele de mobilitate partajată. Aceasta ar putea să fie, de exemplu, um, că producătorii de mașini, producătorii auto să ofere și mobilitate în același timp, ceea ce se întâmplă deja. Foarte mulți producători de mașini operează deja în scheme de car sharing. Există mult mai multe scheme informale de partajare a vehiculelor care s-au transformat într-un business, cum ar fi, de exemplu, Uber și cred că există o zonă gri, în cazul Uber, de exemplu, e foarte bine că există um, și trebuie rezolvate toate problemele care sunt legate cu, uh, de acestea, pentru că ei au o abordare agresivă și există foarte multe sisteme ca ei care apar pe piață. Dar, bineînțeles, cu ei vin odată și uh, avantajele din cauza că ambuteiajele pe șosele uh, sunt datorate și uh, ratei de ocupare a vehiculelor de 1,2%, ceea ce va trebui să fie îmbunătățit. Și vreau să vorbesc aici și despre studiul nostru despre sistemele de mobilitate urbană și ameliorarea acestora. Încercăm să ne gândim care ar putea să fie efectele unui sistem de partajare a sistemelor de mobilitate partajat, uh, comună. Deci, avem aici două scenarii posibil, posibile, unul similar cu sistemul și serviciul de taxi, în care un uh, vehicul mai mic poate să permită uh, o partajare fără o prea mare, un prea mare, un prea mare ocol, ați putea să mai partajați mașina cu 2-3 oameni sau un minibus, de exemplu, de 10-12 persoane care are un traseu, este partajat cu alții, probabil că face mai multe ocolișuri, dar care să nu fie deranjante și nu va fi poate neapărat uh, de la ușă la ușă, ci va fi câteva sute de metri de mers până la stația acestuia, în cel mai rău caz. Și trebuie să vedem care sunt efectele acestor transporturi pe mobilitatea urbană. Și ceea ce am uh, constatat noi aici este că poate putem să eliminăm cam 90% din vehiculele de pe străzi în momentul de față, îmbunătățind rata ocupării. Și pentru aceasta am avea nevoie doar de 10% din uh, vehiculele de pe șoselele de acum, care ar putea elibera așadar uh, spațiu pentru multe alte servicii. De unde însă să vină cele 10%? În contextul industriei europene, Uh, ar trebui să ne gândim la importanța acestei industrie, să vedem cum putem, de exemplu, să combatem fenomene ca cel din California. Poate că ar fi uh, util să ne gândim mai degrabă la producători ca la uh, provider de mobilitate decât ca și la producători simpli de mașini. Producători de vehicule specializate pentru acest tip de sisteme și producători și ofertanți de mobilitate. Dacă reușim să ajungem la un astfel de sistem, cine ar putea să fie operator, producătorii de mașini într-o fază de tranziție sau tocmai uh, operatorii de transport public care se ocupă de metrouri, de busuri, de tramvaie ar putea să se implice în astfel de sisteme sau poate că ar apărea mulți actori noi din afara Uniunii Europene, poate. Acestea sunt conceptele pe care vrem să le lansăm, să-i pregătim pe miniștrii noștri pentru ca să poată să țină cont de toate aceste aspecte noi în deciziile lor. Cred că mi-am respectat cele șapte minute în eficiență germană aproape. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat uh, timpul, dar uh, trebuie să recunosc că am dat drumul la ceas mai târziu, dar asta este problema noastră. Acum vine la rând Rafael Kestli de la Federal Roads Office din Elveția. Stimate domnule președinte, stimate doamne, stimați domn, mă bucur foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vă prezint acest uh, sistem. Câteva cuvinte cheie sunt uh, dezvoltarea unui concept și uh, variante de model, model pentru uh, șosea și pentru șine și dacă mai avem timp o să vorbesc și despre ITS eventual. După cum vedeți din acest slide, ideea este să avem, să atingem un obiectiv al guvernului nostru din legislatura anterioară, în care s-a creat Departamentul pentru Mediu, Transport și Comunicare, UVEC, și care a primit uh, mandatul să elaboreze acest concept până la sfârșitul lui 2015. Următoarele au fost uh, regulile de respectat. Obiectivul lui uh, sistemului Mobility Pricing trebuie să fie stabilit pentru josele și pentru căile ferate și are ca model o un dialog uh, politic și uh, cu uh, societatea, organizațiile din societatea civilă. În primul rând, raportul definește mobility pricing ca uh, o taxă pentru folosirea infrastructurilor și serviciilor în uh, transportul individual și în transportul public cu obiectivul de a influența cererea de mobilitate și din acesta se deduce un obiectiv. Cu mobility pricing trebuie ca diferitele mijloace de transport să o asigure o repartizare echitabilă a infrastructurilor de transport. Mobility pricing are deci nu are un obiectiv de finanțare, deci nu este un instrument de finanțare, chiar dacă se poate gestiona prin preț, dar trebuie să țină cont mai ales uh, de alte aspecte și nu de acesta și nu se atinge, nu se urmărește neapărat un obiectiv de mediu cu acest sistem. Pe acest uh, folie vedeți cele cinci variante posibile pentru uh, șosele. Ele sunt construite fiecare modular. Se, există un sistem de plată pe kilometru din prima variantă, o deduceți pe aceasta, varianta 1 la rețeaua A, vedeți pentru folosirea drumurilor naționale și a autostrăzilor o taxă pe kilometru. Această taxă pe kilometru aduce o schimbare de la vinieta de astăzi pe o folosire în funcție de kilometru. Deci e vorba de pay what you use. Și această taxă de kilometru poate să fie ducă la o scădere a traficului, însă nu este aceasta neapărat uh, cauza, scopul ei principal în varianta rețelei B pentru folosirea șoselelor în momente care nu sunt de vârf se uh, taxează kilometrul și cu în perioadele de uh, vârf se taxează în plus o taxă suplimentară. Deci problemele sunt uh, taxate acolo unde apar. Cu acest uh, supliment pentru kilometru, pe kilometru pentru orele de vârf, se încearcă tocmai redevierea circulației pe uh, străzile și uh, șoselele secundare. În varianta zonă, uh, rețea zonă A se face, uh, există o, de asemenea un tarif suplimentar pe kilometru pentru um, orele de vârf, dar și pentru aglom- zonele aglomerate. De asemenea, se plătește în plus. În următoarea variantă, zonă rețea, zonă B, se distinge atât față de varianta dinainte, prin faptul că nu numai în momentul de aglomera, de vârf, ci și în celelalte momente ale zilei se percepe această taxă suplimentară. Și în ultima variantă, varianta zonă mai degrabă sau regiune, se taxează folosirea străzilor naționale, departamentale sau a autostrăzilor, tot uh, se taxează așadar uh, o, pe kilometru plus uh, o, un supliment pentru orele de vârf. Acest sistem, ultimul, permite o taxă pe întreaga Elveție și în același timp o tratare echitabilă a tuturor, iar problemele de circulație pot să fie soluționate acolo unde apar. Ca abordare generală se poate și evita și minimiza riscul de transfer asupra altor mijloace de transport. Vreau să mai spun câteva cuvinte despre transportul public și este foarte important pentru mine să atrag atenția că există o diferență foarte mare între transportul public și transportul personal și anume că întreprinderile de transport, care sunt actori importanți între operatorii de infrastructură și consumatorii um, finali, au o situație aparte. Există abonamente, așa numitele flat rate, care se pot folosi pe o perioadă nelimitată, pot fi folosite nelimitat pe o perioadă determinată de timp, ceea ce nu se poate face în cazul uh, șoselelor. Vedeți aici cele trei variante pentru transportul public. În uh, transportul public 1, uh, mai ales pe liniile de autobuz, de tren sau de tramvai foarte folosite, se plătește diferențiat în funcție de timp și de loc. Un uh, pricing diferențiat, așadar, este un prim pas înainte către un sistem uh, foarte modulat. Acesta ar permite să vedem în ce măsură tarifele de, diferențiate pot să țină cont de cerere și de gestiunea traficului. O astfel de soluție însă nu ar fi posibilă decât în fază de pilot și nu este foarte bună într-o perioadă determinată pe termen lung. În a doua variantă, nu, nu e vorba numai de anumite linii, ci e vorba de anumite zone sau aglomerații care intră în vedere aici și din punct de vedere al locului și al timpului și al calității. Aici există tarife diferențiate, deci în funcție de acești trei parametri. Iar în ultima rețele, care țin uh, de întreaga zonă și în regiune, deci se aplică pe întreaga Elveție, unde se fac de uh, tarife diferențiate pentru loc, timp și calitate și cu acest model care se introduce în toată uh, Elveția, pe întreaga um, rețea de transport public, se poate garanta o repartizare în funcție de consum în sensul pay as you use, plătește ceea ce folosești. Avem câteva secunde care ne-au rămas. Permiteți-mi să mai spun câteva fraze. Cu uh, această taxă uh, diferențiată, avem deja, de fapt, în Elveția un mobility pricing. Din 2001 am putut influența volumul traficului, mai ales în zona Alpilor și am putut să-l stabilizăm. Despre ITS, uh, Intelligent Transport System și pricing-ul uh, și prețul pe mobilitate, credem că acesta va completa mobilitatea, dar o va și modifica radical dacă se implică. Și de aceea statul trebuie să promoveze astfel de uh, modele. Dacă doriți alte informații, găsiți, le găsiți pe site-ul de aici, unde aveți în trei limbi acest concept, sau pe pagina net de mai jos, unde de asemenea găsiți toate informațiile. Vă mulțumesc foarte mult, Rafael Chestri, și acum are cuvântul Eva Zofka, coordonator de proiect Road and Bridge Research Institute de la Varșovia. Sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați uh, invitați, domnule președinte. Vin de la uh, Institutul de Cercetare pentru Drumuri și uh, Poduri din Varșovia și aș dori să vă dau exemple despre cercetarea aplicată și temele asupra care se concentrează acesta. Poate vom avea timp și de câteva întrebări și răspunsuri. În primul rând, aș dori să vă prezint tehnologiile selectate pentru mobilitate. Până acum am discutat despre uh, sistemele inteligente de transport și mobilitate. Noi, uh, institutul nostru de cercetare participă la un program din cadrul uh, Orizont 2020, la care, particip, la care participă nu doar sectorul rutier, care are un rol important în audierea de astăzi, dar noi examinăm și tehnologii care ar putea fi aplicabile diferitelor moduri de transport. Am identificat uh, infrastructura integrată de transport, sistemul integrat de informații și internetul obiectelor, care este o temă de actualitate în zilele noastre și care este mediul care ne permite să facem acest schimb de, de informații uh, ITS și așa mai departe, peaj. O parte a proiectului nostru este automatizarea. Uh, panelul anterior a discutat pe larg de această temă, deci nu aș dori să intru în, uh, în detaliu. Comunicarea este o parte esențială a tehnologiei uh, folosite acum în, în sistemele inteligente de transport și care va fi folosită și pe viitor. Comunicarea între vehicule, între vehicule și cloud deci, volumul de informații um, transportat uh, între diferitele obiecte în contextul internetului obiectelor. În calitate de institut de cercetare am demarat de curând o cooperare cu Centrul de Dezvoltare a Sistemelor de Transport pentru Mobilitate din uh, Republica Cehă, care au un rol important în ceea ce privește big data, volumul mare de informații. Ce este acest concept? este un, se generează un volum mare, imens de informații de diferitele moduri de transport, de diferitele părți implicate în transport, de autom- automatizarea uh, autovehiculelor, se pune întrebarea cine sunt proprietarii acestor informații, cum le putem folosi și dacă uh, utilizatorii pot beneficia în urma lor. Și, într-adevăr, răspunsul poate fi da. Unul din uh, proiectul la care lucrăm ne va arăta cum putem să folosim toate aceste date pentru clienți, pentru a îmbunătăți transportul și uh, modelele de transport. Deci acest mare volum de informații și mobilitatea în uh, trafic este o temă pe care dorim să o promovăm prin cercetarea noastră, în rândul cercetătorilor și în rândul dumneavoastră, pentru că este mult mai ușor să măsori această informație fără a recurge la modele. În acest moment putem uh, colecta foarte ușor aceste informații pe care apoi le transmitem mai departe clienților, șoferilor, uh, operatorilor de uh, firme de, de transport prin sisteme automate. Din păcate, nu am nicio opțiune de a da drumul acestei anim- animații cu un autoturism care merge și înregistrează diferitele, diferitele semnale, limita de viteză, primește informații privind diferite evenimente din trafic, starea vremii, informații privind geolocalizare. Deci toate aceste informații care pot fi înregistrate pe măsură ce conducem. Sunt informații disponibile deja din acest moment, însă într-o, într-o lume și mai digitală, acestea ar fi și mai multe într-un uh, autovehicul și comunicarea între infrastructura de transport și vehicule ar putea fi îmbunătățită și mai mult. Doream să vă prezint această analiză uh, a mobilității naționale din Republica uh, Cehă care se bazează pe date colectate în timp real și punctele albe pe care le vedeți aici sunt de fapt orașe sunt uh, și datele colectate sunt colectate în timp real. Deci putem să vedem unde, cum fac oamenii uh, naveta, unde se află și viitorul deja are loc astăzi. Puteți să aveți uh, acces la aceste informații pe uh, o pagină, pe pagina de internet acestei, uh, acestui institut de cercetări din Cehia. Este un lucru foarte important pentru că monitorizăm mobilitatea în timp real. Apoi atlasul uh, mobilității în centrul Europei, punctele roșii reprezintă punctele de, centra- de concentrare a mobilității. Sunt informații care uh, pot fi transmise tocmai pentru a gestiona mai bine Uh, funcționarea transportului. Acestea ar fi folosită și în scop comercial, în scopul îmbunătățirii logisticii transportului și prin aceste informații, prin aceste date se creează premisele, premisele uh, transportului diferitelor bunuri. Aici puteți să vedeți câteva aplicații care folosesc aceste date, gestionarea traficului via Rodos, care este disponibil și poate rula pe uh, laptopuri, pe tablete. Uh, consumatorii pot vedea diferite hărți cu fluxul uh, traficului și sunt informații utile și pentru centrele de uh, gestionare a traficului. Tot în legătură cu gestionarea traficului există diferite posibilități de um, a colecta anumite eșantioane din punctul de vedere al uh, geolocalizării, situația este în transformare, ne confruntăm și cu potențiale atacuri teroriste și trebuie să știm cum gestionăm uh, fluxul de trafic în urma unor asemenea uh, evenimente cum stabilim rutele uh, care trebuie să fie urmate pentru evacuarea anumitor, uh, uh, anumitor zone în urma unor asemenea atacuri. Avem, avem acces și la um, circuitele închise de uh, camere de supraveghere și dacă un eveniment are loc, există o aplicație care permite să uh, zoomim în zona respectivă pentru a vedea ce anume s-a întâmplat. Ne ocupăm și de vinieta electronică și de tarife, tarifare în situații de, de congestie. În Polonia există o, un sistem de vinietă pentru tiruri Um, care funcționează cu ajutorul unui aparat uh, instalat la bordul uh, acestor uh, tiruri. Aveam și o altă grafică, animație care din păcate nu funcționează pe acest calculator. Foarte pe scurt, în ceea ce privește un, un sistem european um, de peaj, am încercat să vedem care este punctul de vedere al utilizatorii unor ase- unui asemenea sistem care ar garanta un flux uh, liber, un singur uh, contract semnat și un singur uh, punct uh, de contactare a furnizorilor cu proceduri interoperabile, care să fie interoperabile Văd că această animație funcționează, deci vedeți uh, acest camion care este înregistrat uh, prin imagini și, prin mod, uh, și, și într-un mod uh, electronic. Este înregistrat din mai multe puncte de vedere, se stabilește care este categoria vehiculului respectiv și uh, tirul respectiv nu mai trebuie să se oprească la, uh, la punctul respectiv în ceea ce privește tarifele de evitare a congestiei. Există avantaje și uh, dezavantaje în elementele sociale, perceperea oamenilor a uh, impunerii acestor tarife este importantă. Este un element important și pentru depășirea uh, finanțării infrastructurii de transport în mod exclusiv din fonduri publice. Există studii care s-au făcut în Spania în anul 2014 um, când vine vorba de atitudinea față de impunerea unor tarife pentru utilizarea uh, drumurilor, 35% și-ar dori să existe o taxă rutieră pentru că astfel ar fi, ar, ar fi redusă poluarea și ar fi o idee bună dacă s-ar impune o taxare în funcție de distanța parcursă. 29% au considerat că aceste venituri ar trebui să fie folosite pentru bunătățirea transportului public, 23% ar considera că aceste venituri ar trebui să meargă în îmbunătățirea infrastructurii de, de transport. Ultimele imagini mi-au depășit puțin timpul. 80% din respondenți au considerat că limitarea vitezei ar trebui să fie limitat uh, traficul și nu taxarea uh, uh rutieră. 30% din uh, Uh, respondenți nu au avut o părere proprie. Deci este o, o provocare pentru noi faptul că un număr atât de oameni nu au o proprie părere vis-a-vis -vis de aceste idei de taxare uh, rutieră. O mare parte din respondenți consideră că deja plătesc uh, foarte mult și doar ceva mai mult de 20% au considerat că asemenea sisteme de taxare ar fi eficiente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Am ajungem la ultima prezentare din partea doamnei Claire Depre de la DigiMove. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că am fost ultima care iau cuvântul. Știți că de obicei tind să mă lungesc, însă acum sunt obligată să mă concentrez asupra unor puncte. Că mi-ați spus, m-ați rugat să vă spun câteva lucruri în legătură cu platforma CITS. Este un sistem de colaborare. Astăzi discutăm foarte mult despre vehicule conectate sau automate, nu am discutat prea mult despre uh, vehicule care cooperează. Este vorba de vehicule, nu de mașini. Și acestea care cooperează sunt mașini nu doar care cooperează, conectează, fac un schimb de mesaje între ele, dar și cu alți utilizatori al uh, drumurilor, cu o mașină sau o motocicletă, dar comunică, discută și cu infrastructura, cu infrastructura drumurilor, ceea ce înseamnă o gestionare a traficului. Am lucrat foarte mult pe această temă în ultimii ani și văd uh, prezenți aici în sală uh, trei colegi și, e, și cu Eric am colaborat îndeaproape la această platformă și aș spune că discuția s-a purtat foarte mult până acum între experți, cred că cu toții suntem experți, însă cred că este absolut necesar ca această discuție să se poarte nu doar între cei care cunosc acest domeniu, ci și între politicieni. Tocmai de aceea uh, mulțumim președinției olandeze a Consiliului că a adus această discuție și în domeniul politic. Este important ca autoritățile publice care au competențe în domeniul transportului să cunoască ultimele evoluții, să identifice uh, tendințele viitoare și să aibă șansa de a îndruma uh, tehnologiile noi care apar. Astăzi am discutat foarte mult despre date. Automatizare va avea loc peste 10 ani, peste 20 de ani. Eu cred că este foarte dificil să prevedem cum va avea loc această tranziție. Suntem siguri că va avea loc, însă nu știm cum. Știm cu siguranță că digitalizarea schimbă totul. În urmă cu câteva săptămâni am discutat despre rolul datelor în sprijinirea uh, serviciilor uh, bazate pe mai multe modele. Este un lucru valid și aici și din punctul de vedere al nostru, al DigiMove, este important să ne asigurăm că inovarea ne permite să atingem anumite obiective politice, cum ar fi siguranța, siguranța rutieră, combaterea congestiei în trafic, dar atât industria, cât, cât opinia publică, cât și cercetătorii trebuie să uh, ajungă la un consens în ceea ce privește serviciile pe care ni le dorim. Astăzi am abordat puțin și dimensiunea industrială care este deosebit de importantă în acest domeniu. Desigur, există o multitudine de inițiative similare pe planetă și în Europa nu suntem într-o situație atât de proastă. Există anumite ramuri industriale mai active într-un domeniu, altele în alt domeniu, însă a lipsit, a lipsit până acum această viziune comună. Când ne dorim ca această tranziție să aibă loc, pentru ce și în ce condiții și ținând seama de toate aceste aspecte, am creat această platformă care este un uh, instrument care sprijină uh, dezvoltarea acestui sistem în uh, Europa. Industria, nu doar uh, cea care construiește mașini, ne-a spus că ar fi, consideră că acest sistem ar putea să fie folosit deja din anul 2019, însă până atunci trebuie să răspundem multor întrebări, nu doar de natură tehnică, ci și de natură societală. Domnul Ertug s-a referit la necesitatea de a proteja datele cu caracter personal, însă există deja un cadru din acest punct de vedere aprobat săptămânile trecute de Parlamentul European. Însă, trebuie să înțelegem care sunt principiile pe care trebuie să le respectăm. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem care sunt premisele uh, operaționale de care avem nevoie. Dacă, de exemplu, în, în momentul în care uh, sunt, mă aflu în uh, vehicul, există uh, seturi diferite de date și un vehicul conectat va transmite aceste date în mod automat în fiecare moment. Deci trebuie să reușim să dăm puterea șoferilor să ia decizia dacă doresc să fie, dorește să fie localizat și care sunt, care sunt serviciile pe care dorește să le folosească. Doamna comisar Bulț, de, de curând a menționat faptul că cifrele privind uh, siguranța rutieră nu sunt foarte pozitive, este o tendință negativă în doilea an la rând și am dorit să ne concentrăm asupra serviciilor care uh, sunt uh, în beneficiul siguranței uh, rutiere. Există sute de asemenea servicii și pe această platformă uh, mai cât mai mult de 100 de participanți din partea industriei, din partea autorităților locale, am încercat să vedem care sunt serviciile pe care ni le dorim. Și am convenit asupra unei liste cu puțin mai mult de 10 aplicații legate de siguranța uh, rutieră uh, semnalizarea uh, vehiculelor care circulă cu viteză foarte mare, vehiculele staționare și așa mai departe. Și am încercat să creăm această legătură între obiectivele politicilor noastre, noastre și modul în care uh, sistemul uh, vehiculelor automate va fi uh, pus în aplicare. Astăzi am discutat și despre vehiculele autopilotate și mesajul pe care doresc să vi-l transmit și eu este următorul. Din imaginile prezentării anterioare vedem că există o legătură între sistemele actuale și cele digitale și nu doar uh, automatizarea uh, va fi necesară, din două motive. Nu mi-aduc aminte dacă doamna De Monte a menționat sectorul aviatic. Dacă ești un uh, dacă, te, dacă călătorești cu avionul. Cred că doresc să știi că avionul, aeronava respectivă poate comunica cu turnul de control de pe un uh, aeroport. Cred că același lucru este valabil și pentru un vehicul. Vehiculele, în general, circulă pe drumuri și dincolo de drumuri există planuri de gestionare a traficului. Există anumite reguli care nu sunt definite pe, la nivel european, ci de cei care au un cuvânt de spus pe plan regional, pe plan uh, local și trebuie să ne asigurăm că aceste autorități vor avea un cuvânt de spus. Dacă există utilizatori uh, vulnerabili, dacă există un mediu geografic cu caracteristici specifice, de exemplu o școală sau uh, alte asemenea instituții, trebuie să se țină cont de toate aceste caracteristici. Care au fost rezultatele activității noastre? După cum am spus, am reușit să definim o listă de aplicații pe care noi le considerăm că ar trebui să fie folosită în mod uh, primordial. În anul 2019 aveam obiectivul de a introduce deja aceste uh, servicii. Am lucrat pe marginea aspectelor care țin de interoperabilitate și ați menționat acest punct în dezbaterea anterioară. Pentru că, în mod evident, nu doar vehiculele traversează frontierele, dar există și vehicule produse de firme diferite care trebuie să poată comunica între ele. Interoperabilitatea trebuie să aibă loc și din punctul de vedere al serviciilor. Am discutat despre un telefon în momentul în care folosești un telefon, nu te interesează dacă folosești rețeaua wireless sau rețeaua 3G, pur și simplu doresc să ai acces la internet. Este un lucru valabil și în, uh, și în acest caz. Să putem folosi tehnologiile existente, să uh, sperăm că și tehnologia 5G se va dezvolta foarte bine, însă haideți acum să folosim tehnologiile existente astăzi. Raportul nostru a fost uh, adoptat în unanimitate și uh, în urma cu câteva luni am avut plăcerea de a participa la reuniunea Comisiei a uh, Jurii și aș dori să precizez că acest raport a fost descărcat de mai mult de 3.000 de ori, ceea ce pentru un document produs de Comisia Europeană nu este deloc rău. Care sunt pașii următori? Pregătim un master plan pentru Uh, al treilea trimestru al acestui uh, an. Și o ultimă precizare foarte importantă. Domnul Ertug, uh, ați făcut această comparare între Orizont 2020 și situația din Statele Unite ale Americii. V-aș propune și o să revin cu cifre concrete. Nu vă uitați la un instrument specific, uitați-vă la Orizont 2020, la, la facilitatea conectarea Uh, conectarea Europei. Uh, 70.000 de euro sunt prevăzuți pentru această platformă CITS, uh, o sumă foarte mică față de politica de, de coeziune. Însă care este potențialul uh, finanțării în Uniunea Europeană? Discutăm despre finanțarea pe plan european, dar și statele membre contribuie cu propria lor finanțare, deci situația nu este atât de rea. Deci vom lucra împreună cu reprezentanții industriei, cu statele membre, privind un act delegat uh, pentru CITS. Suntem în etape foarte timpurii, nu aș dori să spun prea multe lucruri. Aș dori să revin, să vă informez în legătură cu evoluțiile viitoare la momentul uh, potrivit. Vă mulțumesc! Mulțumesc că am încheiat astfel prezentările și putem să mai uh, punem întrebări. Nu avem uh, neapărat foarte mult timp, dar haideți să dăm cuvântul tuturor. Domnul Vim Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să fiu sincer, am fost uh, inundat cu tot felul de date, de informații, de posibilități și scenarii eventuale. Am început la 9 dimineața și am rămas în aceeași sală. E un pic cam mult și cu toate acestea aș avea trei întrebări. În primul rând, pentru domnul Samson. Vreau să vă întreb de ce nu există încă baterii electrice mici. să fie oare uh, de vină Tolkien, Harry Potter sau cine care blochează posibilitatea de a avea această baterie? Că nu reușim să construim o mică baterie electrică pentru aceste vehicule. Unii ar spune că e vorba de lobby-ul industriei hidrocarburilor care blochează acest lucru. Eu nu cred în așa ceva, dar vreau să vă întreb de ce nu avem încă aceste baterii electrice. Uh, Acum, o întrebare pentru domnul Văghe. Dumneavoastră reprezentați ocd ul și aveți o privire de ansamblu asupra mai multor țări, nu doar asupra Uniunii Europene. Uh, Uh, doamna de pre, bineînțeles, ne spune că Uniunea Europeană se descurcă foarte bine, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, chiar credeți asta? Dacă ne gândim la Google sau la alte uh, mari companii, eu am senzația că 28 de state membre diferite toate încearcă să inventeze această mașină autonomă, începând cu Germania, bineînțeles, dar atunci când e vorba de a coopera, nu sunt convins că aceste state dau dovadă de entuziasm. Și acum o întrebare pentru doamna Zofca, o întrebare oarecum filozofică. Faptul că ai o mașină privată atunci când uh, trăiești într-un oraș precum Berlinul, Amsterdamul, Rotterdamul și așa mai departe, E foarte ușor să recurgi la transportul colectiv uh, modern. Însă, dacă suntem în uh, țările de jos sau chiar și în Polonia, în zonele rurale, mașina, chiar și mașina electrică, reprezintă un element de emancipare. Dar dacă ascultăm ce au de spus experții din ziua de astăzi, uh, mașina individuală este deja un element depășit. Uh, în curând cu toții vom trăi în lumea interconectată, electrică și așa mai departe. Eu unul nu sunt sigur că alegătorii vor fi dispuși să facă această schimbare. Mulțumesc. Domnule Ertug. Fiind Dank. Mulțumesc foarte mult, Vim. Acum știi, de fapt, de ce trăiește în oraș președintele nostru și nu la țară. Da, pentru că văd că începe iar să vorbească de biciclete. Bun. Data viitoare o să mai numim același lucru. Am două întrebări. Aș vrea să încep cu dumneavoastră, doamnă pre. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus. V-am ascultat cu mare atenție în ceea ce privește protecția datelor, însă nu am reușit să disting ce părere aveți dumneavoastră despre proprietatea datelor, adică ale cui sunt aceste date, cui aparțin. Și o întreb din următorul motiv, la ultima expoziție auto din Frankfurt, am făcut parte dintre paneliști, foarte mulți vorbitori uh, foarte interesanți din mai multe sectoare erau acolo și s-a pus această întrebare în legătură cu producătorii, cu asiguratorii și eu ca client. Uh, și cred că noi, ca și legiuitor, ar trebui să avem un răspuns pe această temă. Ar trebui să stabilim un cadru legislativ, altfel s-ar putea să creeze probleme. Și uh, cum ne putem proteja față de hackeri? Poate că merg deja prea departe, nu vreau să mă limitez la aceasta, dar vreau să pun o întrebare către domnul Vöge mai întâi. Uh, am putut să facem cercetări uh, că Ministeriul Federal din Germania pentru uh, Știință și um, Energie a dat deja mandatat un studiu către Institutul Fraunhofer anul trecut, în care, în acest studiu, Institutul Fraunhofer propune o abordare evoluționară, adică în sensul că trebuie să se automatizeze în mod revoluționar, um, total, de la început, pentru ca să se poată face un pas înainte și uh, pentru ca să se poată testa acest nou tip de transport. Ce părere aveți? Vi se pare bine? Vi se pare o abordare corectă? Trebuie mai întâi să tatonăm cu semi-automate sau nu? Sau din start la maxim uh, cu automatizare pentru a testa ce se întâmplă? Vi se pare pregătit. Europa pentru așa ceva? Tehnica este destul de bine dezvoltată sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, fiind dat că nu mai sunt alții care vor să ia cuvântul, o să pun eu o întrebare acum și anume în uh, această discuție se vorbește despre concurența neloială între um, taxa pe autostradă și lipsa de taxă cu uh, trenul. Eu vreau să salut însă ceea ce am auzit despre Elveția, pentru că mi se pare că elvețienii au înțeles, au făcut un peaj pentru vinietă, pentru um, camioane de la 3,5 tone pe toate străzile, peste tot. Deci nu au existat de aceea un transfer de pe autostrăzi, pe uh, străzile mai mici sau de la camioane mari la camioane mici. Am fost, de exemplu, în Spania, unde am mers pe o nouă autostradă cu un autobuz și, bineînțeles, finanțată acea autostradă cu bani europeni și la fiecare jumătate de oră era un camion. Și atunci am luat, am văzut uh, naționala alături, era un camion lângă altul. Deci, practic, noi finanțăm o infrastructură și creăm un cadru de finanțare care nu este folosit. Uh, Niciun uh, întreprinzător privat nu este atât de prostănac să facă așa, însă se pare că politicienii au fost în stare să conceapă așa ceva. Întrebarea este atunci de ce nu ați uh, văzut, uh, când ați văzut imediat ce sistem bun există în Elveția, de ce nu ați transferat acesta pe Uh, camioanele în Europa pentru ca să nu aveți acest efect de transfer pe străzile mai mici. Și poate că atunci veți putea constata, de exemplu, că um, trebuie încasat mai mulți bani pentru a putea gestiona, de fapt, traficul. Dar s-ar putea ca um, primul pas important să fie să se aplice peste tot. Și cum uh, Elveția este un model și în domeniul feroviar, poate că e foarte ușor să copiem acest model. Aceasta e întrebarea mea, dar văd că și Dominic Riche mai dorește să pună o întrebare. Vă rog. Președinte domnule președinte. Aș face întâi un comentariu, un comentariu de natură generală. Nu se referă neapărat la transporturi. Însă atunci când apare o schimbare în ceea ce privește societatea științei și a obiceiurilor. Problema este să găsim o explicație și un model economic și de reglementare pentru această schimbare, pentru această ruptură. Un model economic se găsește în mod normal destul de rapid, iar la nivelul reglementării e nevoie de mai mult timp. Așa că mă întreb, nu știu dacă cei care aduc uh, revoluția transportului autonom uh, uh, n-ar trebui să li se spună că mai trebuie să așteptăm un pic înainte de a avea un astfel de transport, pentru că e nevoie de mai mult timp pentru a reglementa. Și, într-un fel, aici regăsesc și întrebarea lui Ismael Ertug pentru că există două modele aici, unul progresist și altul disruptiv. Marii producători auto europeni, marea majoritate sunt europeni, ei au introdus un model progresist. BMW-ul, de exemplu, ne explica acest model mai devreme și ei au introdus uh, an de an tot felul de inovații care conferă o și mai mare autonomie de fiecare dată. Și mi-aduc aminte că s-a dezbătut la nivelul societății atunci când s-a introdus posibilitatea de limitare a vitezei, de reglementare a vitezei. Însă, în felul acesta, nu înseamnă că uh, pierdem controlul mașinii pe de-a întregul. Producătorii auto au uh, introdus, deci, uh, la fiecare an sau la fiecare doi ani, tot felul de noutăți și principii care nu au dus neapărat la o dezbatere de, uh, la nivelul reglementării. De exemplu, posibilitatea depășirii benzilor, limita de viteză de 50 de km la oră și așa mai departe. Toate acestea s-au făcut în Europa. Și, pe de altă parte, celălalt model disruptiv, mari operatori precum Google sau Apple, care propun un model total diferit, și aici se pune problema modelului de reglementare și a modelului economic diferit care trebuie aplicat. Și nu sunt convins că producătorii auto care uh, fac această schimbare încetul cu încetul uh, să accepte să fie dați la o parte de celălalt model, pentru că la un moment dat uh, se va oferi pe piață uh, un model global pe care totuși producătorii auto doresc să-l introducă încetul cu încetul. Deci vreau să vă întreb dacă n-a sosit cumva momentul ca uh, producătorii europeni auto să dovedească mai mult interes față de celălalt model, cel disruptiv, și asta ar însemna să-și asume riscuri mai mari pe piață. Și a doua întrebare, uh, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu modelul economic pentru infrastructura uh, digitală pentru că ne punem în continuare uh, întrebări în legătură cu modelul economic pentru infrastructuri de natură fizică. Cine folosește drumurile, cine plătește la ce oră, în ce măsură și așa mai departe. Deci uh, e vorba aici de ingeniozitatea politicilor care sunt în căutare de bani și, pe de altă parte, utilizatorii care nu doresc să plătească atât de mult, uh, pentru că consideră că plătesc pe de altă parte. Deci ar trebui să schimbăm modelul economic, uh, să vedem ce se întâmplă cu infrastructura digitală care va fi în paralel cu cea fizică. Vehiculul autopilotat uh, este plătit de utilizator, dar el va fi conectat uh, cu infrastructura digitală. Și atunci cine plătește pentru asta? Care este modelul economic aferent infrastructurii digitale? Pentru că nu reușim să facem să se plătească infrastructura fizică, atunci cine va plăti pentru infrastructura digitală? Este o întrebare absolut importantă pentru felul în care va funcționa acest autovehicul autopilotat. Uh, Samson. Și acum trecem la răspunsuri și dau cuvântul domnului Samson mai întâi. I think the guilt... Mulțumesc. Cred că Faraday și domnul Mendeleev sunt vinovații de faptul că nu s-a inventat încă bateria electrică mică. Există sisteme electrice, chimice, care pot fi în principiu foarte mici, dar ele se încălzesc foarte tare, deci avem baterii foarte mici care au nevoie de un sistem de răcire care să le înconjoare foarte mari. De aceea avem nevoie de un nou sistem chimic care într-o bună zi va apărea, nu știu nici când, nici unde, dar sunt sigur că va apărea, pentru că așa se produc inovările. Și aș putea să fac un comentariu general în legătură cu celelalte întrebări care au fost puse, și anume de ce nu facem altceva, în special în legătură cu modelul economic. Dacă nu găsiți uh, experți uh, aici în sală care să vă dea șapte răspunsuri diferite, atunci să nu mă mai întrebați și pe mine. Iată de ce se întâmplă acest lucru. Să acceptăm pur și simplu că sunt lucruri pe care nu le cunoaștem, nu putem prezice mai mult și nu putem face decât uh, experimente și doar pe această cale putem învăța. Mulțumesc și acum domnul Vega. to answer the question um, from Mulțumesc. Pentru a răspunde întrebării domnului De Camp în legătură cu uh, țările OCDE și țările UE și care ar fi părerea mea față de poziția UE. Cred că o diferență fundamentală ar fi că, spre deosebire de UE, Forumul Internațional al Transportului nu are un mandat de a uh, produce legislație și reglementare. Noi uh, încercăm să dăm doar niște recomandări. Și sunt de acord cu îngrijorările care au fost uh, exprimate aici. Am fost și eu implicat în finanțarea unor proiecte europene în industria auto proiecte care au fost uh, implementate din 2001 până în 2007 și multe dintre ele continuă și în ziua de astăzi. Progresele au fost uh, făcute destul de încet, trebuie să recunosc acest lucru. M-am implicat în aceste proiecte din 2001 până în 2006 și nu cred că mă voi, mă voi mai implica vreodată în astfel de proiecte pentru că cred că nu atingem obiectivele. Și în ceea ce privește Google, Google a încercat uh, pur și simplu marea cu degetul, s-a gândit că poate pierde ceva bani, dar ar și putea câștiga foarte mult. Și până la urmă nu știu sigur dacă n-am fi avut acest model american care este atât de predominant în ziua de astăzi, spunem că este un model disruptiv pur și simplu pentru că nu ținem pasul cu el. Deci ar trebui să ne gândim și la această posibilitate, pentru că în ultimii 20 de ani am auzit destule dezbateri pe această temă. Pe mine mă îngrijorează astfel de declarații și cred că ar trebui să evităm ca industria auto europeană să devină următorul caz Nokia sau Polaroid. Este o adevărată problemă și din punct de vedere guvernamental se pare că se fac eforturi și e nevoie de o regândire a sistemului în care funcționează legislația și ce date sunt disponibile. A doua întrebare de la domnul Ertug. Trebuie să recunosc că din păcate nu cunosc acest uh, studiu, am încercat să-l caut pe Google, dar cred că este o idee bună. Dar poate nu se poate aplica pentru traficul foarte aglomerat din orașe. Poate că aceasta nu are de-a face cu abordarea treptată a industriei auto-tradiționale. În Suedia există experimente uh, în acest sens pe rutele de navetiști în afara orașelor. Am făcut acest lucru, de exemplu, și cu camioanele pe autostrăzi, care probabil că sunt cel mai ușor de controlat. Astfel de proiecte ar putea funcționa. Însă dacă trecem la altfel de drumuri, însă nu în orașe, nu în centrele orașe, cred, orașelor. Cred că avem tehnologia necesară, e nevoie, bineînțeles, și de legislația necesară, dar dacă factorii de decizie hotărăsc că putem încerca astfel de experimente, ele se pot face. Cred că uh, pentru foarte multe aplicații răspunsul este pozitiv. Însă pentru orașele aglomerate, pentru centrele acestor orașe. Cred că tehnologia nu este pregătită pentru a face față oricărei situații. Probabil că s-ar putea aplica uh, în condiții de siguranță, însă la viteze foarte mici și uh, s-ar putea să existe situații în care uh, vehiculul să nu știe pur și simplu ce să facă și să rămână blocat o perioadă de timp. Însă și aici procesul de învățare ar putea fi util. Dar să zicem că aceste cazuri extreme nu sunt cele mai bune pentru a face experimente. Mulțumesc, domnul Kestli. Pentru ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule Kramer, pentru un uh, mobility pricing general, uh, în Elveția s-a implicat acest uh, model uh, imediat și pentru autostrăzi și pentru traficul feroviar și de aceea uh, traficul de camioane trebuie să plătească acum pentru ambele și se ocupă, astfel se acoperă toate costurile. 1,5 miliarde sunt încasările legate de această taxă și multe dintre aceste sume intră din nou în, în transport. De ce am folosit acest uh, concept care este dependent de cât se folosește, așadar ni s-a recomandat să-l folosim modular, să se înceapă cu o variantă foarte mică Problema este însă nu neapărat la acceptarea acestui sistem de către ceilalți, ci trebuie să transmitem populației în ce măsură se profită de pe urma acestei variante. Nu există modele de referință, nu există un obiect de referență în care să se poată spune că s-a testat modelul. După părerea noastră, varianta de introducere totală ar fi ultima variantă, însă considerăm că nu este încă motiv, uh, momentul potrivit să o facem un, cost, uh, un motiv important sunt costurile. Un uh, camion, de exemplu, merge 24 de ore um, la rând, o mașină personală 23 de ore este în garaj. Deci trebuie să facem o analiză cost-beneficii. Foarte multe date care sunt, uh, de exemplu, acum înregistrate în mașină nu sunt accesibile din cauza problemelor de protecție a datelor, o problemă care trebuie uh, rezolvată, însă eu cred că odată ce se va transfera totul pe condusul automat, uh, toate aceste probleme ar trebui mai întâi rezolvate. Pot să vă spun că în această duminică am citit în presă că Bundesratul Parlamentul Elvețian va mai dezbate la începutul perioadei de vară despre acest concept pentru a putea să stabilească care va fi conceptul următor pentru mobility pricing și se discută în momentul de față și dacă am putea să ne gândim la un plan pilot din care vom putea să deducem care este modelul cel mai potrivit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Eva Țofca, acum. Uh, Van de Camp, I'd like... Mulțumesc pentru domnul Van de Camp. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă spune că eu locuiesc în uh, suburbiile Varșovei, deci depind de mașină, fie că îmi place sau nu. Și uh, mi-ar fi plăcut să avem uh, tramvaie electrice sau vreun mijloc de transport, pentru că am trei copii și avem tot felul de activități, uh, fotbal, dans, etc. Dar ce putem face? Același lucru se întâmplă și în țările de jos. Poate ar trebui să uh, ne întoarcem înapoi, să ne gândim la posibilitatea de a folosi bicicleta, însă aceasta este realitatea în care trăim și uh, Trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a folosi platformele de mobilitate pentru a planifica activitățile noastre, să vedem ce este disponibil sau nu pentru a partaja mijloacele de transport cu vecinii, cu alții și în felul acesta ești mai ecologic, nu trebuie să uh, conduci uh, mașina în fiecare zi și poți să mai ai și conversație socială în mijlocul de transport respectiv. Dar nu cred că uh, oamenii Uh, vor fi dependenți în curând de vehicule electrice și de această mobilitate, pentru că, într-un fel sau altul, se va recurge mereu la mașina tradițională mai ales ținând cont de faptul că rețeaua europeană este atât de diversificată de la o țară la alta ce se întâmplă în țările de jos e una, ce se întâmplă în alte țări este cu totul altceva și infrastructura nu este pregătită pentru automatizare. Este o problemă care trebuie să-i facem față. Und jetzt zum Schluss noch mal. Mulțumesc și acum la final Claire Pre. Concept of... Mulțumesc. Conceptul de Uh, responsabilitate am încercat să-l folosim, însă nu există niciun text legal în ziua de astăzi care se reflecte acest concept. Și mă întorc aici la protecția datelor, pentru că un element pe care îl avem acolo este consimțământul din partea titularului de drepturi. Atunci când se constată că există astfel de date personale și acest lucru și pentru automatizare, atunci când sunt implicate date personale, trebuie să cerem șoferului să uh, spună dacă e de acord sau nu. Și aceasta este parte a analizei pe care am făcut-o și raportul este destul de extins uh, dar ajunge și la niște concluzii operaționale. Ajungem la concluzia că avem nevoie până la urmă de un buton prin care șoferul să își dea consimțământul și eventual un buton suplimentar pentru ca șoferul să hotărească dacă să aibă un anumit serviciu sau nu. Și aș mai spune un singur lucru în plus atunci când vine vorba de companiile americane față de cele europene. Să nu uităm că companiile americane nu vând uh, vehicule în ziua de astăzi, nu încă, probabil că o vor face într-o bună zi, dar nu fac acest lucru la momentul acesta. Și acum vreau să țin partea producătorilor auto, pentru că dacă ești un astfel de producător, nici tu nu-ți dorești să-ți pui în pericol reputația comercializând pe piață lucruri care nu sunt pregătite, nu sunt 100% sigure. Să nu uităm acest aspect și în Europa există o adevărată tradiție în domeniul siguranței atunci când e adevărat că ne dorim să avem această evoluție tehnologică, dar aceasta ne dorim pentru a susține siguranța și nu pentru a o înrăutăți. Deci trebuie să ținem cont și de acest element. E clar că uh, modelul companiilor americane este cel al inovării disruptive și, într-adevăr, trebuie să învățăm să fim mai asertivi cu ceea ce s-a făcut la nivel european, însă să nu lăsăm deoparte argumentul siguranței rutiere. Mulțumesc foarte mult, a fost o dezbatere foarte interesantă și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au ținut prezentări, mulțumesc celor care au fost prezenți, care au pus întrebări și celor care au răspuns, desigur. Astfel, reuniunea noastră de astăzi se termină și vă urez o seară bună în continuare. Mulțumesc! Die nächste Sitzung. Următoarea reuniune va avea loc uh, joi 12 uh, mai la ora 9 pentru că avem un vot pe raportul din la LIBE. În mod excepțional, vă rog să notați 12 mai, joi, la ora 9. Mulțumesc!